Ok, colleagues, we can start. Dragi colegi, putem începe. Nu e nevoie să pierdem mai mult timp, având în vedere că principalii jucători sunt în sală. Continuăm cu ședința noastră. Urmează punctul 18 de pe ordinea de zi, mecanismul european de protecție civilă. vom purta un schimb de opinii. La sfârșitul lunii noiembrie, Comisia Europeană a publicat o propunere pentru modificarea mecanismului în cadrul căreia Uniunea Europeană sprijină, coordonează și completează inițiativele statelor membre în domeniul protecției civile pentru a pregăti, preîntâmpina și răspunde la dezastre naturale sau antropogene în și în afara Uniunii Europene. Propunerea urmărește înainte de toate să consolideze măsurile de uh, prevenire, să consolideze capacitatea de răspundere, a, de răspuns a Uniunii Europene la dezastre, creând o unitate dedicată în acest scop la nivelul Uniunii Europene și, în al treilea rând, să se asigure că mecanismul Uniunii Europene este agil în răspunsul la operațiile care necesită intervenții de urgență. Următoarea comisie se ocupă Envi, Regi și Buget. Comisia DEVE va pregăti de asemenea un aviz și a solicitat să fie asociat Envi în temeiul articolului 54 în ceea ce privește competențele comune când vine vorba de răspunsul la dezastre în afara Uniunii Europene și uh, pentru politicile umanitare. Doamna Zeliena Zovco este raportoare. Îl salutăm pe Johannes Luhner, reprezentantul Comisiei astăzi, director pentru gestionarea situațiilor de urgență de la DigiDevco. Vă urăm bun venit, domnule. Aveți acum cuvântul 10 până la 15 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule raportor, stimați membri, am să fiu cât se poate de succint, am să vă ofer o perspectivă de ansamblu a propunerea noastră. dacă putem trece la primul diapozitiv. În... Dați de trei ori click, vă rog. Perfect. În câteva cuvinte doresc să scot în evidență, această propunere se referă la prevenție. Înainte de toate, știm că prevenția în Uniunea Europeană este deocamdată insuficientă pentru a face față dezastrelor naturale cu care ne confruntăm. Vă veți gândi probabil la incendiile din 2017 care au uh, luat o turnură deosebit de tragică în Portugalia, asemănătoare cu evenimentele din 2016 Însă, în același timp, în uh, alte părți uh, ale Europei s-au înregistrat inundații care, de asemenea, au provocat morți și care au avut consecințe economice mult uh, mai grave decât incendiile. În plus, Uniunea Europeană este activă și la nivel internațional, mai ales în țările din vecinătate, prin intermediul angajamentelor noastre internaționale. Iată așadar o politică pe care uh, o urmăm atât în interiorul Uniunii Europene cât și în afară. Un alt motiv uh, care stă la baza acestei propuneri este pregătirea insuficientă. Am văzut în cazul incendiilor, uh, pădurilor, în cazul bolilor deosebit de infecțioase, în cazul inundațiilor, că Europa și statele sale membre nu uh, sunt întotdeauna suficient de bine pregătite pentru a face față acestor dezastre în acest sens, o dovadă concretă. În, din 2002, uh, Uniunea Europeană a plătit peste un miliard de euro drept despăgubiri uh, în urma dezastrelor naturale în statele membre. Principalele costuri sunt provocate de, de inundații și de cutremure. În al treilea rând, un răspuns uh, care nu este de ajuns. Deocamdată uh, avem răspunsul se bazează pe resurse puse la oaltă, acumulate, știm ce intră în aceste resurse, însă dacă avem nevoie um, de competențe din afară, să le solicităm, după care așteptăm dacă vin sau nu. Ce poți să faci dacă te ocupi de gestionarea dezastrelor e să fii pregătit și să încerci să reduci la minim uh, timpul de așteptare. Avem un serviciu 24 de ore din 24, 365 de zile din 365, pentru că trebuie să reacționăm rapid uh, iar dacă avem nevoie de așa numitele intervenții, de așa numitele oferte spontane, uh, trebuie să așteptăm prea mult. Anul trecut, vara, în urma uh, uraganului Irma, încerca să ofere adăposturi cetățenilor francezi aflați în Caraibe. Nu aveam aceste um, bunuri în uh, totalul rezervelor puse, la, puse în comun, oferta venită ar venit prea târziu. Um, oferta care venise din partea uh, Marinei Militare Americane trebuie să de la acest sistem. În al treilea rând, simplificarea administrativă. Încă o dată, dacă te afli miezul nopții, ești uh, un ofițer la datorie uh, la două dimineața, nu le putem cere acestor oameni uh, să aibă competențele unui avocat și să știe ce poate fi finanțat și ce nu, pentru că iată de fapt unde ne aflăm acum, la ora actuală, pentru că decizia a introdus niște norme deosebit de, de finanțare deosebit de complexe. Iată principalele domenii. Următorul diapozitiv, câteva cuvinte acum în ceea ce privește prevenția. Firește, principale modificări, cam 75% din modificări, se referă la intervențiile noastre în interiorul UE, iar punctele verzi, vedeți, reprezintă acele fonduri uh, care provin din fondurile structurale folosite pentru măsurile de pregătire, iar acele puncte albastre arată ce avem în mecanismul de protecție civilă. Concluzia e că trebuie să încercăm să amplificăm la maxim acele puncte verzi. Acest efect de pârghie nu este amintit explicit în propunerea legislativă, ci în comunicarea pe care am făcut-o chiar înainte de elaborarea propunerii am început un dialog cu colegii de la, de, cu colegii de la DigiRegio, de la Agricultură, pentru a încerca să amplificăm cât mai bine cheltuielile folosite pentru pregătire și prevenire eh, de la fondurile structurale. Acum, în ceea ce privește sectorul internațional, în țările vecine, în țările participante, în țările de mari dimensiuni, folosim fonduri de vecinătate, folosim fonduri de protecție civilă pentru a îmbunătăți pregătirea și prevenția. La nivel internațional folosim mai degrabă fondurile de asistență umanitară. Trecem la următorul diapozitiv. Acum, intervențiile în afara Uniunii Europene și um, aceste două diapozitive trebuie, acesta și următorul, trebuie parcurs împreună. Ce le cerem statelor membre să facă atât în interiorul cât și în afara Uniunii Europene e să pună resurse în um, această oală comună, am putea să-i spunem, cu caracter voluntar pentru face, pentru a curaja aceste inițiative, creștem ratele de finanțare pentru statele membre care urmăresc să, le, să încurajeze statele membre, statele participante să uh, pună cât mai multe resurse la oaltă. În acest fel, statele primesc, beneficiază de o rată de finanțare superioară celorlalte inițiativă pe care Comisia a inclus-o în propunere. Atunci când statele membre cooperează în uh, punerea la oaltă a resurselor pentru transport, noi rambursăm 100%. Vă dau un exemplu concret. Anul trecut, incendiile din uh, Chile, am primit o solicitare și am trimis uh, agenți silvici din Portugalia, din Franța, printre alții. Ei uh, um, au plecat cu avionul, s-au întors înapoi cu un avion finanțat din banii UE, Ideea e că, până la alte resursele, costurile se reduc. Acum, aici nu trebuie să citiți tot textul, l-am inclus doar pentru că reflectă principala modificare, acest articol 26. Aici afirmăm, practic, că asistența financiară pentru intervențiile de răspuns în afara Uniunii Europene finanțate de la bugetul pentru protecția civilă nu ar trebui să greuneze finanțarea de la alte instrumente ale Uniunii și trebuie să ne asigurăm că se respectă coerența în uh, ceea ce privește finanțarea în temeiul regulamentului. Acum, la centrul de coordonare a răspunsurilor de urgență, ne a pus la oaltă capacitatea de răspuns privind protecția civilă și capacitatea de răspuns uh, la dezastre naturale în, în interiorul și în afara UE, tocmai pentru a ne asigura că se respectă coerența și complementaritatea pe deplin. Totul funcționează bine în practică în uh, ceea ce privește cooperarea între experții pentru uh, protecție umanitară și civilă și avem o complementaritate de plină între instrumente. De pildă, în Caraibe avem nevoie de transport urgent, uh, și marina olandeză ne-a pus la dispoziție o navă de transport cofinanțată de UE în cadrul mecanismului de protecție civilă. Acea navă a, a transportat apoi provizii alimentare. Um, provizii alimentare furnizate de Programul Mondial pentru Alimente. Putem finanța așadar aceeași inițiativă de la mai multe instrumente. E important. De ce? De pildă, primim adesea solicitări uh, pentru uh, centre medicale. Autoritățile de protecție civilă au facilități medicale de diferite dimensiuni pe care le pot pune la dispoziție. Și se, sunt, uh, le pun cu mare plăcere la dispoziție pentru țările terțe, însă nu pot finanța costurile de finanțare. Noi nu putem finanța de asemenea de la uh, mecanismul de protecție civilă aceste costuri de funcționare. Uh, Iată, dacă există o solicitare, o nevoie pentru o instalație medicală, noi o trimitem, o cofinanțăm de la bugetul pentru protecția civilă către țara vizată, după care linia bugetară pentru vecinătate sau orice altă linie disponibilă poate prelua costurile de funcționare. Mai dau un exemplu, poate ușor ridicol, dar a fost un semnal de alarmă pentru mine personal am primit o solicitare de la OMS anul trecut pentru a trimite un laborator mobil în Republica Democratică Congo, la granița cu Angola, mijloc la nicăieri, și a trebuit să trimitem șase um, oameni de știință germani de la un institut din Hamburg. Am reușit, totul a mers bine. Ce faci însă în această situație? verifici vama, logistica și așa mai departe și trebuie să-i încalcul și evacuarea medicală, mai ales dacă oamenii au de-a face cu o boală infecțioasă. Soluția a fost evacuare medicală cu avionul, deci aveam nevoie de cineva să zboare peste acel teritoriu, să vadă uh, zonele de aterizare, ce uh, avioane puteau ateriza. Și avem uh, o linie um, în Congo, care mi s-a spus însă că nu poate fi folosită pentru Medivac, pentru că era o inițiativă de protecție civilă. Ce urmăream? Um, trebuie să ne asigurăm că acolo iniția- unde inițiativele de protecție civilă au o valoare adăugată, atunci finanțarea poate fi combinată cu finanțarea de la alte linii bugetare și să ne asigurăm că acele resurse care știm că există și pe care știm că statele membre văd, să le pună în folosul asistenței umanitare să poată fi folosite într-adevăr. Dorem doar să vă spun că noi îmbinăm protecția civilă cu expertiza umanitară. Dorem, uh, ne asigurăm că principiile sunt respectate. Am primit uh, nenumărate solicitări uh, informale pe care le verificăm, de pildă intervenția în Yemen pentru protecție civilă, să intervenim în Irak tot cu protecție civilă, acolo purtăm discuții cât se poate de clare, dorim să ne asigurăm că principiile sunt respectate și uneori ne găsim în situația în care trebuie să spunem nu. În cele din urmă s-a făcut o modificare la articol 61 care vizează doar durata activării, unde spunem că după 60 de zile fie primim o actualizare sau închidem operațiunea. Primim o cerere, statele membre în uh, mare parte reacționează destul de repede, însă există alte state membre care spun așteptați un pic, trebuie să mergem la Consiliu. Poate putem ajunge astfel în situația în care o activare să fie deschisă mai mult timp. Știm că această activare este un instrument folosit pe termen scurt, iată de ce este important uh, să punem un pic uh, sistemul în ordine și să nu lăsăm activările deschise la nesfârșit. E important să avem așadar ordine. Trec acum uh, la penultimul diapozitiv. Numărul total de activări în 2017 s-a ridicat la 32. În fiecare an avem uh, un amestec care variază <clears throat> de la misiuni de consultanță, la incendii ale pădurilor în Europa, la uragane în afară. În acest, acest an a fost deosebit de interesant pentru că ne-am confruntat cu situații unde pe aceeași insulă, de pildă, St. Martin, s-au aplicat două jurisdicții diferite pentru că o parte este, face parte din Uniunea Europeană, iar cealaltă parte nu. Și cred că autoritățile s-au descurcat destul de bine. Și noi două intervenții, le, poate nu, nu cred că le vedeți, dar am să le amintesc. În Bangladesh, coordonare cu ONU, unde am cofinanțat prin, printr-un parteneriat uh, umanitar internațional cu bani de la protecția civilă, cu transport coordonat de noi în Irak, la Mosul, în cadrul ofensivei principale asupra Mosulului a fost nevoie de medicamente uh, nu am rămas acolo, am uh, transportat uh, medicamentele cu avionul, am colaborat cu ofițerii responsabili acolo, am livrat medicamentele um, reprezentanților OMS, după care am decolat. Acele situații au fost mai degrabă o excepție. Și acum, ultimul diapozitiv, pentru că e cu siguranță o întrebare pe care o veți adrepta. Care este în albastru este numărul de solicitări de asistență în interiorul Uniunii Europene, iar în galben vedeți numărul de solicitări de asistență în afara Uniunii. Vedeți că se solicită mai degrabă din afara Uniunii asistență, dar acest grafic nu reflectă intensitatea acelui sprijin oferit. În acest uh, anul trecut, de pildă, sezonul incendiilor uh, forestiere a fost mult mai intens în Europa, activăm însă mult și în afara Uniunii, mai ales corpul medical care este coordonat de OMS, cât și, uh, firește, activăm în acele țări care s-au confruntat cu un dezastru natural, într-o formă sau alta. Mulțumesc, domnule președinte. Now the floor... Acum voi da cuvântul doamnei Țovco. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, domnule președinte, mulțumiri și domnului Luhner pentru această prezentare excelentă a muncii DigiEco și a viitoarelor eforturi pe care doriți să le depuneți în continuare. În septembrie am avut o discuție în plenară pe tema incendiilor în Uniunea Europeană. Eurodeputații au vorbit despre faptul că mecanismul existent este insuficient pentru a contracara uh, dezastre naturale care lovesc mai ales zona Mediteranei, mă refer la incendii, la secete. Și timpul de reacție este de asemenea foarte lung. De asemenea, inițiativa domnului comisar Stilianides pentru un nou uh, mecanism de protecție civilă este lăudabilă. Obiectivul este de a stabili capacități care uh, includ forța aeriană, uh, uh, spitale de campanie, echipe de medicale teren, uh, activități de salvare și de cercetare și așa mai departe. Cu referire la această propunere, domnule Luchner, aș dori să vă întreb. În ceea ce privește ierarhia, așa cum este ea propusă, ce se întâmplă cu statele membre care au o astfel de structură de comandă și dacă nu pot să renunțe la competențe, ele vor fi într-o poziție nefavorabilă, așa cum uh, se prezintă într-o modificare ulterioară a legislației? Uh, în ceea ce privește ajutorul umanitar în afara Uniunii, ce vrea Comisia să facă pentru a îmbunătăți coordonarea cu organismele ONU în ceea ce privește aspectele umanitare, pentru a nu schimba percepția Uniunii uh, ca actor non-neutru? Această chestiune a fost subliniată de câteva ONG-uri care sunt active în uh, zonele de conflict. Așadar, structura de comandă, um, propusă pentru gestionarea acestui um, um, acestei, uh, acestor resurse puse în comun uh, și știți care este situația în uh, Croația, nu putem să cedăm competențe de, um, uh, de supraveghere aeriană, deci cred că s-ar putea crea o situație dificilă uh, Uh, după părerea mea, cred că ar fi mai bine să consolidăm resursele naționale, la nivel național, și și competențele de acolo. Mulțumesc. Okay, thank you. And the other... Mulțumesc. Doamna Chienghe are cuvântul acum. Grazie e uh, grazie anche per uh, le informazioni che ci ha. Mulțumesc. Și mulțumesc și pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Cred că este foarte important acest instrument pentru întreaga Uniune. Eu sunt din Italia, iar țara mea a trecut prin foarte multe dezastre, uh, inclusiv uh, incendiile menționate de colega mea, Uh, de asemenea suferă și în urma cu, tre- cu tremurelor și în aceste cazuri protecția civilă a fost esențială întotdeauna. Aceste evenimente au loc în fiecare an la noi. De asemenea, și în cazul inundațiilor, protecția civilă trebuie să fie foarte bună, nu doar pentru a proteja cetățenii, și pentru a le oferi asistență. Dar și pentru prevenție. Având în vedere că s-a propus înființarea acestei structuri pentru sprijinirea statelor membre, mă întrebam dacă nu cumva este posibil ca statele membre să pună în aplicare reforme pentru prevenția dezastrelor, pentru prevenție în caz de dezastre, lucru care ar îmbunătăți și eforturile de protecție civilă, pentru că aceasta uh, poate să facă multe, dar uh, poate să acționeze doar în mod limitat. Uh, Este important ca statele membre să nu abuzeze de acest nou instrument atunci când vine vorba mai ales despre catastrofe care ar putea fi prevenite. Sperăm că acest mecanism ne va ajuta să progresăm în acest domeniu. După cum spuneam, Italia a suferit foarte mult. Așadar, vă mulțumesc foarte mult și Sper că vom reuși să avem o reacție eficientă pentru multe state membre. Maria Hoibuch. Ja, herzlichen Dank, herzlichen Dank, Herr Luchner, für Ihre... Mulțumesc, mulțumesc, domnule Luchner, pentru prezentarea dumneavoastră. Noi, de la Verzi, suntem de acord cu analiza pe care ați făcut-o dumneavoastră mai ales atunci când trebuie să ne confruntăm cu catastrofe uh, naturale, când mecanismele de protecție sunt, au o acțiune limitată. În plus, aceleași state membre sunt cele care se implică tot timpul. Acest lucru este legat și de faptul că statele membre trebuie să-și financeze singure capacitatea de reacție. Oricum, Comisia propune consolidarea capacităților proprii uh, și, uh, de asemenea, acest lucru în combinație cu ajutorul din partea agențiilor. Deci, putem să susținem așa ceva. În plus, consolidarea mijloacelor de intervenție a statelor membre este un lucru foarte bun, mai ales atunci când avem de-a face cu catastrofe naturale. În plus, uh, coordonarea acestor măsuri cu alte politici europene are sens pentru că este o condiție prealabilă pentru um, întărirea rezistenței și este necesar acest lucru dacă dorim să avem o prevenție mai bună. Eu am uh, lucrat în agricultură și atunci când agricultorii sunt pregătiți, de exemplu, să facă față la inundații, uh, constatăm că nevoile uh, de a interveni în urma dezastrelor sunt mult mai mici. Și acest lucru poate fi extrapolat și în alte domenii. Am două întrebări să vă adresez astfel. În primul rând, în ceea ce privește intervenția uh, RESC-EU și um, intervenția prin mijloace extrabugetare. Eu am înțeles că Comisia pune accent pe intervenția intra-UE față de intervenția externă. Și, da, și că acest, am înțeles de asemenea că este vorba de intervenție pe bază voluntară. Am înțeles bine? sau acest nou sistem cuprinde, cuprinde și un mecanism de intervenție în afara Uniunii? Sunt prevăzute 280 de milioane de uh, euro în plus. Este foarte important să se sublinieze că e vorba de mijloace suplimentare și Nu cumva oare vom cădea în capcana uh, redistribuirii în mijloace deja existente, care vor fi, bani care vor fi luați de la alte rubrici bugetare. Și dacă da, atunci uh, cred că trebuie să știm de unde. Sau chiar trebuie să fie mijloace suplimentare și trebuie subliniat acest lucru. Mulțumesc. Domnule Luhner, aveți cuvântul, vă rog să răspundeți. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Aș dori să subliniez că protecția civilă la nivel european este definită la articolul 196 ca competență de sprijin. Și asta are ă, consecințe și la nivel de reacție și la nivel de prevenție. În niciun domeniu nu avem dreptul și nici competența de a interveni cu tărie, de a spune oamenilor ce să facă, de a cere armonizare. Asta ce înseamnă referitor la structurile de comandă și control? Noi nu cerem statelor membre să renunțe la nicio competență a lor. Însă am observat un lucru foarte simplu. Să vă dau exemplul uh, incendiilor forestiere. Avem în Europa destule active pentru a putea ajuta Portugalia, Franța sau Italia sau care o fi. Dar, dacă toate aceste țări sunt ori în alertă, ori lovite de dezastru în același timp, atunci nu vor putea să se ajute între ele. Pentru că s-a întâmplat cu Portugalia ca Franța să vrea să ajute numai că era și ea în situație de alertă și nu s-a putut. Deci, practic, soluția este să existe o partajare a resurselor. Nu să existe neapărat un bazin comun foarte mare, dar să existe resurse în comun. Este nevoie de asemenea și de stimulente pentru a partaja resurse, pentru ca Uniunea să le poată folosi. Și vreau să subliniez, dacă o resursă este pusă la comun și dacă un stat membru se confruntă la el acasă cu o situație în care are nevoie de aceste bunuri ale sale pe care le-a pus acolo în bazinul comun pentru uh, propriile sale probleme, atunci poate să le folosească. De, repet, însă nu o să mergem să dăm ordine, nu vom impune noile noastre structuri de control. Noi ce cerem este să se creeze o capacitate de rezervă. Vom lua decizia de mobilizare doar la cererea statului membru, nu vom acționa de capul nostru. Și odată ce bunul respectiv, activul respectiv este în țara care are nevoie de ajutor, atunci statul respectiv preia frâiele nu cerem să intervenim în operațiuni internaționale, nici nu cerem să uh, controlăm noi resursele naționale. În ceea ce privește ajutorul umanitar, noi cooperăm cu principalele agenții ONU care cer uh, uh, asistență, OMS, OCA, uh, de asemenea și uh, Crucea Roșie. Aceștia sunt principalii noștri parteneri. Împreună cu ei negociem uh, proceduri uh, de intervenție. Uh, și eu am experiență în uh, uh, ajutor umanitar. Intervenim prin ajutor umanitar și mecanisme de protecție civilă. Uh, respectăm uh, independența partenerilor noștri și neutralitatea și mai ales atunci când vine vorba despre urgențe complexe, întotdeauna uh, punem întrebări, suntem foarte precauți. mai ales pentru că dorim să-i protejăm pe colegii noștri care apar acolo în uniformă și trebuie să verificăm unde îi trimitem și integrăm aceste prevederi în acordurile noastre cu organizațiile internaționale atunci când ele ne cer resursele pentru a interveni. În ceea ce privește spusele doamnei Chienghe, problema se pune în jurul finanțării, dar și în jurul competenței, competențelor. Prin fondurile structurale avem ocazia de a încuraja statele membre să îmbunătățească cheltuielile pentru prevenție și pregătire și este un mijloc de a oferi condiționalități. Deja folosim acest uh, tip de mecanism, dar uh, îl vom îmbunătăți în viitor printr-o propunere pe care o vom face la primăvară. Este vorba, după cum spuneam, despre o competență de sprijin. Noi, așadar, cerem rapoarte cu privire la planurile de pregătire și de prevenție. Veți observa că, în baza legislației actuale, atunci când vine vorba despre planurile de gestiune, statele membre trebuie deja să le aibă, dar nu au obligația de le trimite la comisie. Acum nu facem decât să le spunem, vă rugăm trimiteți-le. Dacă ne dăm seama că un stat membru are aceleași probleme an după an, atunci introducem, am introdus deja, de fapt, o prevedere prin care solicităm statului membru să îi analizăm planurile respective și să discutăm pe baza constatărilor. În legătură cu spusele doamnei Hoibuch, este vorba despre o capacitate de rezervă care poate fi folosită în Uniunea Europeană. Logica pentru intervențiile externe uh, se bazează pe două aspecte. În primul rând, creșterea capacității din bazinul comun. Și din nou, dacă se adoptă această propunere, vor exista stimulente financiare pentru a pune resurse la comun. În al doilea rând, folosirea altor linii bugetare, lucru care ne-a fost cerut de mult de uh, Uh, de statele membre, fie că este vorba despre linia umanitară sau alte linii bugetare. În momentul de față apare dificil să le amestecăm pe cele două. Deci pentru intervențiile externe dorim să avem oferte spontane Îmi cer scuze, spune vorbitorul, nu vrem resurse, nu vrem intervenții spontane, dorim resurse comune, pentru că nu vrem să se repete situația de vara, vara trecută, când avem resursele necesare uh, și nu ajungem destul de repede la ele. Și, uh, de asemenea, să obținem cofinanțare din alte linii bugetare. Toate acestea se discută la Consiliu în ceea ce privește avioanele, de exemplu, din punct de vedere economic, am studiat chestiunea uh, anul trecut atunci când au fost um, uh, incendii în Chile. N-ar avea sens să mergem dincolo de granițele Europei, foarte departe. 260 de milioane vor fi luați de la instrumentul de flexibilitate și vreo 20 de milioane vor veni din, din alte programe, dar nu din domeniul relațiilor externe. Sunt practic niște resturi. Dar din instrumentul de flexibilitate în mare parte. Și sunt bani noi, dar din cadrul financiar multianual acum. Nu au fost uh, țintiți, mai, nu au fost dedicați mai devreme pentru așa ceva, dar sunt din cadrul prezent. Doamna Zovco, aveți cuvântul. Thank you very much. I think you... Mulțumesc foarte mult. Ați explicat foarte bine care sunt intențiile dumneavoastră. Vom fi cu ochiul pe ceea ce se întâmplă și mă bucur că ați venit aici, dar voi discuta cu dumneavoastră și în bilateral să vedem, să-mi explicați mai bine dacă acest fond comun presupune faptul că pierdem din capacități la nivel național. Nu vrem ca mecanismele de protecție civile naționale să fie dezavantajate din cauza fondului comun. Însă acest lucru ar putea să se întâmple dacă creăm un fond voluntar în care blocăm anumite active. Nu dorim să se întâmple așa ceva. Mulțumesc mult! Now I have to ask. Acum, în ceea ce privește ordinea noastră de zi, aș dori să întreb dacă domnul Achim Steiner este deja în sală. Ba da, sunteți aici? Ba nu? Se pare că încă nu a sosit. Yeah, colleagues, uh, our guest is going to be late. Stimați, invita uh, stimați colegi, invitatul nostru va fi uh, un pic în întârziere. Probabil va sosi la 15.40. Va trebui să facem o pauză până atunci. Să ne relaxăm și vom continua la 15.40.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 How are you? Sorry, colleagues, we're going to start about 3.30, not... Stimați colegi, vom începe la 3 jumate, nu la 4 fără 20. Nu știu ce s-a întâmplat. Domnul Stein tocmai a pornit de la SAE, deci nu e foarte departe. Să anunțați colegii că începem la 3.30, nu la 3.40. Nu ne permitem uh, să pierdem atât timp la comisia noastră.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

Uh, Prietenilor din Gambia le spun că îl așteptăm pe domnul Steiner și vom începe în curând.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

Okay, colleagues, we can now resume our committee. Um, we're moving on to item... Stimați colegi, trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi. Vom discuta cu Achim Steiner, administrator de la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, UNDP. Vom discuta despre obiectivele pentru dezvoltare durabilă. Domnule Steiner, suntem în întârziere. Problema este că dumnealui era la Consiliul Informal și eu eram la Consiliul Informal și totul a fost amânat. Nici n-am reușit să mănânc. Dumnealui a luat cuvântul la acel prânz al statelor membre, la Consiliul Informal. Să recuperăm puțin în timp acum, să încercăm, cel puțin. Ne-am întâlnit cu dumneavoastră și la New York. A fost o mare plăcere să ne întâlnim acolo, în cadrul delegației noastre, cu dumneavoastră. Știm că la ora actuală vă ocupați de obiectivele de dezvoltare durabilă, precum și de reforma a Națiunilor Unite, conform instrucțiunilor secretarului general. Mă bucur că veți putea să ne împărtășiți gândurile dumneavoastră pe aceste teme. Însă, înainte să vă dau cuvântul, aș dori să le urez bun venit invitațiilor noștri. Sunt membri ai Parlamentului din Gambia. Ei reprezintă diverse comitete din uh, Adunarea Națională, care a fost aleasă în primele alegeri democratice de ultimii 25 de ani din Gambia. Voi sunteți vestea cea bună pentru noi. Veniți aici cu o democrație proaspătă și cu speranțe proaspete. Este o oportunitate foarte importantă pentru dumneavoastră să fiți aici să ascultați pe domnul Steiner, care va vorbi despre obiectivele de dezvoltare durabilă. Îi voi da cuvântul lui Musa Amul Niasi, șeful delegației dumneavoastră un pic mai încolo. Și va fi interesant să ne spuneți câteva cuvinte despre noua democrație din Gambia și despre obiectivele de dezvoltare durabilă. Domnule Steiner, aveți cuvântul. Mulțumesc mult! Doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei DEVE, îmi cer uh, scuze pentru faptul că nu am sosit la timp. Este foarte periculos să facem acest lucru cu parlamentarii, dar când statele membre te închid într-o cameră, n-ai cum să scapi. Sper că investiția de timp pe care am făcut-o în discuția anterioară va da roade și aici. Într-adevăr, ne-am întâlnit cu câțiva dintre membrii comisiei dumneavoastră și la New York, dar acum am un alt interes în a vă vorbi. Vreau să consolidez în primul rând o anumită noțiune de parteneriat între Uniunea Europeană, Parlamentul, Comisia sa, pe de-o parte, și Națiunile Unite, pe de altă parte. Trecem prin vremuri tulburi, vremuri periculoase. Sunt foarte multe conflicte. Sunt uh, evenimente naturale foarte dificile și se creează situații descumpănitoare. Și eu, și secretarul general, și dumneavoastră suntem cu toții conștienți că în ultimii doi ani au fost probleme și prognozele pentru următorii doi ani nu sunt uh, de aici, de pe aici pe acolo. Sunt, uh, nu e un conflict aici, un conflict pe dincolo, nu. La nivel global uh, sunt erodate principiile fundamentale. Nu vreau să mă refer mereu la valori, pentru că acestea au mai multe interpretări, dar e vorba de niște principii fundamentale care ne-au ne permis în trecut să interacționăm unii cu ceilalți, prin intermediul instituțiilor, prin adunarea generală a ONU, prin Comitetul Social și Economic al ONU, prin uh, Comitetul de Securitate. Practic, simțul acesta al ordinii, nu al ordinii impuse, ci al ordinii din lume, se confruntă cu foarte multe provocări, cu foarte multe presiuni din multe direcții. majoritatea țărilor în trecut ar fi respectat această ordine, dar dacă privim în afara acestei săli de reuniuni astăzi, constatăm că nu numai Europa se confruntă cu probleme. La câteva mii de kilometri la sud, sud-est, avem o regiune copleșită la ora actuală de mai multe tipuri de conflicte și tensiuni. Tensiuni civile, fără precedent. Într-o oarecare măsură, Aici mă refer la Siria și la consecințele conflictului din Siria, dar nu e vorba doar de această țară. Jumătate din țară, din lume, parcă s-a hotărât brusc că se va lupta cu cealaltă jumătate a lumii. Recent m-am întors din Kuwait, unde a avut loc conferința internațională pentru reconstrucția Irakului. În ultimii ani s-a luptat intens împotriva ISIS și Costul reconstruirii Irakului este de 88 de miliarde de dolari. Iată care este costul reconstrucției. Atât de tare au fost distruse orașele din Irak. 40 dintre orașele eliberate la ora actuală în Irak au fost bombardate în mod sever. Și noi dorim ca oamenii să se întoarcă în aceste orașe, de aceea trebuie să investim în uh, crearea unor condiții de bază pentru reîntoarcerea acestor populații. Am petrecut câteva zile și în Beirut, în Liban, și am văzut că această țară are o scenă politică foarte precară. În același timp, Libanul deține cel mai mare număr de refugiați pe cap de locuitor din lume. UE, ONU, sprijină Libanul la ora actuală, în așa fel încât acesta să poată găzdui refugiații adiționali, care sunt pe lângă refugiații palestinieni. Sprijinul acesta este esențial. Discuțiile din ultimele două zile și de aici, de la Bruxelles, trebuie să reliefeze acest lucru. Pentru că fără acest sprijin, poporul Libanului nu va putea să-și mențină ospitalitatea și uh, serviciile de găzduire. Nu putem lua drept uh, un lucru de la sine. Înțeles că libanezii vor uh, găzdui fără probleme toți acești refugiați. Sunt convins că un principiu fundamental al ODG și al Agendei 2030 este că trebuie să vedem legăturile, conexiunile dintre chestiuni. Să înțelegem de unde provin conflictele, de ce există extremism și radicalizare, de ce devin acestea fire din țesutul nostru societal. Aici nu ne referim doar la țări din uh, Orientul Mijlociu sau din Africa de Nord. Nu, avem astfel de fenomene chiar aici, în sânul Europei. Tinerii sunt din ce în ce mai alienați față de, de, față de sistemul pe care ei nu îl mai consideră credibil. Sau sunt tineri șomeri, la fel, alienați. Sau membri ai minorităților cult- culturale. Toate aceste fenomene sunt extrem de dăunătoare. Existența obiectivelor de dezvoltare durabilă, care au fost concepute în 2015 sau la summitul Rio Plus din 2012, nu sunt un accident. Aceste obiective au apărut în urma crizei financiare, în urma primăverii arabe. Din ce în ce mai multe societăți au dat seama că inegalitățile și lipsa sustenabilității au început să devină elemente fundamentale care definesc progresul lumii și bunăstarea întregii lumii. De aceea, în 2015, statele membre ale ONU au, au adoptat Agenda 2030 și ODG-urile. Puțin și-au dat seama, poate în acel moment, cum că aceste obiective sunt uh, un contramanifest la foarte multe principii care până acum au fost uh, de la sine înțeles. PIB-ul ca un fel de soluție universală a tuturor problemelor, mondializarea și așa mai departe. Ne-am dat seama că există un preț de plătit și de către mediu, dacă dorim să mergem în viitor. Însă toată această ecuație a început să se destrame prin anul 2000. Și acum oamenii își doresc să aibă din nou libertatea de alegere, să aleagă legăturile dintre economie și societate, economie și mediu. E vorba de încrederea în sistemul politic sau de a părăsi un model politic sau altul. Și atunci, ce putem face din punct de vedere practic? În contextul parteneriatului între ONU și UE, momentul actual este crucial. Uniunea Europeană este un experiment în multilateralism și se bazează pe noțiunea de unitate în diversitate. Și au mai fost uh, inventați mulți alți termeni pe parcurs, subsidiaritate, complementaritate. Da. Dar la urma urmei este un experiment în a demonstra că se poate face mai mult împreună decât izolat. ONU este o versiune mai mare a UE și are o diversitate mai mare. Și sunt și câteva diferențe istorice în ceea ce privește inegalitățile. În ora actuală, din câte, după cum știm, de partea cealaltă a Atlanticului, administrația este foarte sceptică vis-a-vis -vis de multe dintre principiile care ne-au reunit în comunitatea internațională până în prezent. De asemenea, la ora actuală, sunt din ce în mai multe conflicte emergente, sunt mai multe eșecuri în domeniul dezvoltării și legăturile dintre acestea și felul în care determină extremismul și alte fenomene asemănătoare este, ă, sunt, legăturile acestea sunt mai clare. De aceea vă sugerez ca ODG-urile să nu fie doar o, o listă de cumpărături, o listă prin care listăm prioritățile în contextul dezvoltării. Nu. În primul rând, obiectivele de dezvoltare durabilă sunt un cadru prin care putem aborda complexitatea tuturor evenimentelor care se desfășoară la ora actuală. Deci nu avem o ierarhie că mai întâi rezolvăm economia, apoi societatea, apoi mediul. Nu. E vorba de un cadru mult mai complex. Și apoi să nu uităm nici de conceptul de universalitate. ODG-urile se referă atât la Gambia, cât și la Germania, cât și la China, SUA și așa mai departe. Ele sunt obiective universale. Și ele abordează niște principii de bază prin care permit dezvoltarea durabilă. Să nu uităm că inegalitatea, dacă nu este abordată așa cum trebuie, destramă societățile. În vizitele mele recente în Etiopia și Somalia, am văzut că evenimentele meteorologice extreme nu mai sunt uh, rare. În Hornul Africii, seceta este mult mai rea decât în anii 80. Comisia Europeană și cu ONU am uh, mobilizat un sistem de avertizare. Anul trecut am uh, avertizat cu privire la patru foame, poate patru instanțe de foamete care ar, putea, ar fi putut deveni ucigătoare. Și munca pe care o desfășurăm noi la UNDP este de natură să luăm aceste ODD-uri și să le inovăm. Am primit din partea a mai mult de 104 țări cereri de asistență pentru implementarea la nivel național și local a ODD-urilor. Mai multe țări au înființat comisii secretariate, în fine, naționale pentru punerea în aplicare a ODD-urilor. Din ce în ce mai des, primarii se dovedesc a fi cei mai mari fani ai ODD-urilor pentru acțiunile pe care le întreprind pe plan local. De asemenea, ODD-urile sunt o, un cadru pentru a mobiliza resurse dincolo de finanțele publice. În majoritatea țărilor, finanțarea guvernamentală reprezintă maxim 20%, dacă dorim să atingem obiectivele pe care ni le propunem în domeniul economiei cu emisii scuse de carbon sau în ceea ce privește locurile de muncă, atunci e nevoie de investiții majore. Sectorul privat trebuie să fie angrenat în aceste obiective. La fel, trebuie să fie angrenate și piețele financiare. Este esențial să facem acest lucru. Comisarul pentru Africa a spus că rezervele din băncile centrale africane reprezintă 100 de miliarde de dolari. 700 de miliarde 70 de miliarde nu sunt uh, investite. Sunt uh, bani uh, puși în bănci în țări dezvoltate. Avem însă foarte multe lucruri de făcut în anii care urmează și UNDP, alături de partenerii noștri din guverne, dorim să trecem la faza de punere în aplicare a ODD-urilor. Avem misiuni de la ONU care au colaborat cu guvernele partenere. S-au creat laboratoare de inovare pentru obiectivele de dezvoltare durabilă. Acestea sunt platforme în care putem aduce la alt actor din uh, ministere, cu actorii din uh, spațiul uh, privat, din mediul academic, societatea civilă, etc. Astfel putem ajuta guvernele să grăbească punerea aplicare a ODD-urilor. De ce contează aceste lucruri? ODD-urile se bazează pe o altă prezumție foarte importantă. Dacă investești într-un obiectiv, atunci trebuie să ai rezultate, beneficii și în cadrul altor obiective. Numai astfel putem ajunge la raționamente compatibile. Aceasta este frumusețea ODD-urilor. Cadrul este mult mai bun. De exemplu, când discutăm despre schimbările climatice și decarbonizare, într-o bună parte din Africa putem rezolva aceste probleme abordând și problema energiei curate și atunci putem aborda energia curată ca o metodă de a ajunge, de a aduce mai multă mai multe oportunități în mediul rural, unde încă trăiesc foarte mulți africani. Și atunci, dacă avem uh, mai multe oportunități în mediul rural, există mai multă dezvoltare. Iată, deja am acoperit foarte multe probleme cu aceste ODD-uri. Este o paradigmă nouă diferită de cea tradițională. Și de aceea trebuie să vedem ce resurse pot, poate contribui guvernul, ce resurse pot contribui <clears throat> uh, uh, organizațiile în societatea civilă și mai departe. În noul plan strategic de la UNDP, noi considerăm că rolul nostru nu este doar acela de a ne concentra pe țările aflate uh, într-o criză sau țările care sunt cele mai puțin dezvoltate. Dar chiar nu dorim să lăsăm pe nimeni în urmă și dacă acceptăm că ODD-urile sunt un cadru pentru toate țările, atunci și țările cu venit mediu sunt esențiale. Sunt la fel de importante ca țările cel mai puțin dezvoltate. Majoritatea săracilor lumii trăiesc în țări cu venit mediu. Majoritatea crizelor care există la ora actuală, cauzate de nesustenabilitate sau inegalitate sau guvernanță proastă, au loc în țările cu venit mediu. Așadar, dacă folosim doar PIB per capita ca unic uh, indicator pentru, locul un, pentru locali, țările în care să aplicăm programe, nu ar fi de bună. Și spun acest lucru pentru că, într-adevăr, avem doar un număr limitat de resurse. Trebuie să facem alegeri. Să luăm ale... Să luăm anumite decizii. Dar aceste decizii nu vin din neant. De exemplu, regiunea Sahel este o zonă în care de zeci de ani a existat probleme, lipsa capacităților, resurse foarte puține și, practic, în ultimii zeci de ani am minimizat potențialul radicalizării în această zonă. Dacă am fi petrecut ultimii 30 de ani investind în mod regulat în, inf- în infrastructură, instituții și capacitate în Sahel, atunci nu ar fi trebuit să dăm la fel de mulți bani pe cât am dat dacă am trimite forțe de menținere a păcii. Trebuie să înțelegem cât de interconectate sunt toate aceste elemente. De aceea, ODD-urile sunt un cadru care ne permite să facem acest lucru. Să trecem peste toate aceste limite bugetare, interdepartamentale și așa mai departe. Prin ONG-uri putem avea o strategie de investiții mult mai preventivă, nu paliativă, după cum uh, și-a prezentat viziunea domnul secretar general Antonio Guterres. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Achim pentru perspectiva de ansamblu și pentru că ne-a arătat că deși lumea se confruntă cu probleme, există soluții. Săptămâna trecută am avut două delegații. Eu am uh, fost în Africa Centrală și am mai avut o altă delegație în Senegal. Vorbeam de costul misiunilor de pace acolo și nu vreau să mă gândesc cât s-a cheltuit pentru ca această țară să revină la o anumită formă de guvernanță. Și tot mai mulți oameni ne spun că nu putem avea dezvoltare fără siguranță, să pe de altă parte nu poți avea dezvoltare fără securitate și cred că ce se întâmplă acolo există tot mai mulți tineri uh, fără un loc de muncă, lucru care, factor care amplifică conflictele. Trebuie să avem o perspectivă pe termen lung. E un lucru pe care l-am discutat cu ministrii înainte de a veni aici în această dimineață. Avem mai mulți colegi care s-au înscris la cuvânt, care doresc să pună întrebări și care doresc să facă observații și am să încep cu Ani. Ani a fost și la New York. Da, ne-am întâlnit foarte întreagă la New York. Am fost împreună cu domnul Venta și cu Linda. Înainte de toate, aș dori să Vă mulțumesc. Ați venit cu noi am uh, prezentat un film uh, subcint, nu știu dacă l-ați văzut, uh, e un filmuleț în care noi parlamentarii vorbeam despre aceste țări, cum au abordat obiectivele de dezvoltare durabilă și aspectele intersecționale. Noi aici la Parlament lucrăm asupra acestor inițiative, încercăm să le depășim și să vedem unde um, sunt limitele noastre. Ministrul german, de pildă, în sectorul textilelor a făcut un... ne-a încurajat să lansăm o inițiativă în sectorul textilelor. Facem tot efortul să promovăm obiectivele de dezvoltare durabilă pentru că există un interes considerabil în acest sens. Trebuie să vedem așadar cum umplem acest gol, cum facem, uh, creăm o ponte de legătură între ONU, de pildă, și primării. Am întârziat pentru că am uh, organizat un atelier care urmărește să îmbine politica de mediu în uh, diplomație, cum pot serviciile externe să folosească politicile de mediu. Am organizat o sesiune interparlamentară foarte interesantă. Parlamentele naționale, inclusiv parlamentele africane, au vorbit de ODD-uri. Am fost în principal prezenți colegi de la DEVE, dar am dorit să elaborăm un pic mai mult. Aveți experiențe referitor la cele mai bune practici privind cooperarea cu parlamentele și mă întreb dacă acolo Parlamentul nostru vă poate ajuta cu sesiuni interparlamentare. Avem uh, parlamentele din America Latină. Mă întreb de asemenea dacă uh, și știu că aveți legătură cu acele parlamente care fac progrese cu ODD-urile și de la care noi am putea învăța. Mulțumesc! Mulțumesc, Arni! Ar trebui să-i urez bun venit și doamnei Monteiro pentru că o cunoaștem foarte bine, e așa o prietenă. Um, tu ai organizat o expoziție în urmă cu 2 ani, dacă nu mă înșel, foarte bună referitoare la ODD-uri și poate ar trebui să facem ceva înainte de formul uh, viitor la nivel înalt. Să tragem la răspundere guvernele noastre și să reamintim uh, opinie publică că e foarte important să facem acest lucru. Iată de ce mă bucur să-i urez bun venit domnului Jose Faria în comisia noastră. Dânsul este raportor din umbră la comisia Envi pentru ODD-uri. Am uh, spus în repetate rânduri că nu ține doar de DV, ci depinde de perspectiva pe care are Uniunea Europeană asupra ODD-urilor. Mă bucur că vă aflați astăzi alături de noi și cred că trebuie să găsim o nouă cale referitor la cum pot coopera comisiile noastre. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Avem o declarație scrisă în portugheză, după care cineva m-a informat că nu avem uh, interpretare în portugheză. Așa că vor fi câteva greșeli în intervenția mea. Vă rog, aveți răbdare cu mine. Aș dori să-i mulțumesc în de toate domnului Achim Steiner de la 1. Uh, discursul dumneavoastră a fost unul deosebit de încurajator domnule Steiner, ca să știți, sunt uh, un uh, eurodeputat PPE din Portugalia și sunt membru al Comisiei Envi. Intervenția mea se va concentra în principal pe sectorul de mediu. Eu am fost raportor pentru raportul privind guvernanța internațională a oceanelor, o agendă pentru guvernanța viitoare a oceanelor noastre după 2030 eu am fost la New York la conferința privind uh, guvernanța oceanelor. Am fost reprezentantul Parlamentului European și um, am participat la discuțiile pentru Carta Internațională pentru Sustenabilitate. În ambele ocazii am reprezentat angajamentul UE și al acestui Parlament în uh, efortul de a se afla în fruntea agendei 2030 și de a trece cât se poate de repede de la vorbe la fapte. Adevărul este că politica de mediu joacă un rol important în vederea agendei 2030, cât și în angajamentul global de a eradica sărăcia și a asigura o implicare permanentă, nu doar în vederea având în vedere cele 27 de ODD-uri, cât și celelalte 169 de obiective asociate care vizează eforturile de a atinge și de a respecta acordul de la Paris. După cum vă spuneam, în trecut am fost raport pentru inițiativa europeană pentru sustenabilitate. Este o șansă unică pentru Parlamentul European Cu toate acestea, în ciuda compromiselor făcute, noi, Parlamentul European, prin rezoluția de pe 6 iulie 2017 pentru, privind o nouă inițiativă pentru sustenabilitate, am constatat că mai avem încă mult de făcut. Trebuie să definim o strategie globală clară pentru punerea în aplicare a strategiei 2030. Trebuie să includă uh, domenii de politică internă și externă și un calendar până în 2030 care să includă un sistem de monitorizare cu indicatori clari privind implementarea ODD-urilor la nivel UE. Iată de ce, domnule Steiner, noi, Parlamentul, i-am cerut Comisiei Europene să reprezinte, să respecte agenda de guvernanță adoptată în declarația de la Paris, cât și pentru Agenda 2030 și planul de implementare de la Johannesburg din 2002, cât și concluziile uh, conferinței Rio Plus 20 din 2012. Vreau să vă spun de asemenea că rezoluția pe care am adoptat-o la Parlament anul trecut a făcut un apel la adresa Comisiei pentru a se asigura că politicile interne ale UE ar trebui să fie compatibile cu OTD-urile și să identifice acele domenii unde ar fi necesar și util să se adopte și să se pună în aplicare noi metode pentru a asigura punerea în aplicare a ODD-urilor și să nu intre în conflict cu alte ODD-uri din alte regiuni, mai ales în țările în curs de dezvoltare. Iată de ce, domnule Steiner, rezoluția Parlamentului a încurajat adoptarea unei rezoluții cât se poate de viabile, care să încurajeze de asemenea adoptarea legislației funcționale, cât și elaborarea unei strategii globale. Rezoluția a fost adoptată pe 6 iulie, o propunere ambițioasă, s-a pus accentul pe schimbările climatice, pe protecția oceanelor, pe economia circulară și eficiența resurselor, promovarea finanțelor, tehnologiei și inovării, agriculturii sustenabile și conservării naturii, integrării agendei 2030 în semestrul european, combaterea inegalităților, cât și protecția acelor segmente ale societății cel mai marginalizate și vulnerabile însă nu e suficient. Recunoaștem că pentru a atinge ODD-urile va fi nevoie de o, de o abordare globală. Spuneți deja acest lucru. Nu ține doar de UE, ci e nevoie de o intervenție la nivel global. Trăim într-o lume globală, iată de ce intervențiile globale sunt necesare, sunt fundamentale. Acum, mai mult ca oricând, când vedem uh, o detașare a acestor țări trebuie să încurajăm ONU să dezvolte o capacitate reală de a atinge obiectivele agendei 2030. Mă întreb dacă aceste eforturi vor fi suficiente pentru ca lucrurile să avanseze. vreau să vă spun, să închei citind, citând că de-a lungul, dincolo de Atlantic, avem o administrație sceptică, e adevărat. Cred și noi toți credem că ODD-urile sunt moștenirea pe care o lăsăm nu doar Europei, ci și restului lumii și generațiilor care vin după noi. Domnule Steiner, mă refer la acea rezoluție pe care am amintit-o deja de pe 6 iulie, Parlamentul a arătat că joacă un rol fundamental în crearea unui viitor mai bun și cu siguranță unui viitor mai sustenabil pentru restul lumii. Mulțumesc! Sper că engleza mea nu a fost uh, chiar atât de greu de înțeles. Mulțumesc. Am fost foarte înțelegătoare, pentru că sunteți un invitat în comisia noastră, nu sunt la fel de înțelegătoare cu colegii. A fost uh, foarte util să aflăm uh, părerea colegilor de la mediu. Acum îi dau cuvântul domnului Musa din Gambia, Musa Amul Niasi, pentru a ne spune câteva cuvinte și pentru a reacționa la cele spuse de domnul Steiner. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă aflu aici pentru a vă comunica ce face Gambia pentru a atinge ODD-urile și unde Gambia așteaptă mai mult sprijin de la UE. În introducerea mea am să vă vorbesc despre următoarele puncte după 26 decembrie și aprilie 6, adunările naționale de atunci, Gambia a intrat într-o nouă etapă politică. E vorba de o cotitură politică menită să consolideze și să redefinească prioritățile națiunii, care includ, dar nu sunt limitate la um, restructurarea politicilor naționale pentru a atrage investițiile străine și pentru a face față populației în creștere a Gambiei. Guvernul actual a continuat cu încurajarea democrației în țară, alinindu-se la obiectivele de dezvoltare durabilă 2030. Guvernul a luat inițiative care vor însoți legiuitorii în elaborarea și adoptarea unor uh, inițiative de politice care să încurajeze pacea și dezvoltarea durabilă. Înainte de Agenda 2030 și ODD-urile incluse în ea, Gambia deja uh, se îndrepta spre obiectivele de dezvoltare ale mileniului incluse în declarația mileniului din 2000. Având în vedere provocările cu care se confruntă Gambia, guvernul nu a irosit nicio clipă elaborând un plan de dezvoltare național care a identificat uh, domenii prioritare de politică și a luat uh, inițiative menite să răspundă la nevoile populației. Acest plan se alinează la ODD-uri și are un impact atât național cât și internațional. Planul pune accentul pe o abordare globală față de dezvoltare luând, uh, abordând acele probleme de guvernanță, de mediu și abordând inegalitatea. Are un angajament clar față de dezvoltarea durabilă, valorificând uh, energiile regenerabile, revitalizând sectorul agricol și încurajând industria pentru a întări economia. Acum, prioritățile Gambiei în funcție de Planul Național de Dezvoltare sunt următoare. Uh, aceste obiective vor fi realizate prin atingerea priorităților strategice. În primul rând, buna guvernanță, respectul pentru drepturile omului, statul de drept și uh, încurajarea cetățenilor uh, și implicarea acestora în, al, uh, în continuare, uh, redresarea economiei, încurajarea creșterii. În al treilea rând, modernizarea agriculturii și uh, sectorului pescuitului, producerea de alimente și uh, securitate sporită și reducerea sărăciei. În al patrulea rând, investirea în cetățenii noștri, îmbunătățind accesul la educație. 5. Extinderea infrastructurii noastre și refacerea infrastructurii energetice pentru a alimenta economia. 6 promovarea unui turism cultural și inclusiv. 7. Valorificarea creșterii demografice uh, prin pregătirea tinerilor. În continuare, transformarea sectorului privat într-un motor pentru creștere, transformare și generare de locuri de muncă. Avem mai multe aspecte intersecționale care vor completa aspectele strategice ale planului. În primul rând, un sector public eficient care răspunde nevoilor cetățenilor. Doi, încurajarea femeilor din Gambia să își realizeze potențialul de plin. În al treilea rând, uh, sporirea rolului pe care îl joacă diaspora. 4 dezvoltarea durabilă a mediului, răspunderea climatică și folosirea judicioasă a terenurilor. 5. Transformarea Gambiei într-o națiune digitală. 6. O societate civilă care să fie un partener de încredere în dezvoltarea națională. Și 7. O planificare a politicii pe baza unor dovezi concrete. În acest sens, vom revizui și adopta o nouă Constituție, vom modifica legislația uh, represivă și vom întări autonomia comunității indigene și uh, vom uh, încuraj, vom întări de asemenea cooperarea sectorului judiciar cu Tribunal Penal Internațional. Vom crea un secretariat pentru soluționarea disputelor, pentru a îmbunătăți accesul la soluționarea uh, conflictelor uh, juridice. Vom apăra drepturile omului și vom crea un comitet pentru repatrieri. De asemenea, vom crea o comisie națională pentru drepturile omului, cât și o comisie anticorupție. Misiunile lor uh, vor include monitorizarea Agenției Naționale împotriva traficului, adunarea națională a Comisiei Electorale Independente, cât și Consiliul Național pentru Educație Civică. Toate aceste instituții vor fi mai în măsură să își realizeze mandatele pentru a atinge obiectivele priorității strategice de restituire a guvernanței. Totuși, aceste îmbunătățiri cer o investiție minimă, parteneriate și cooperare cu organizațiile internaționale. Dorim să reducem sărăcia, să creăm mai multe locuri de muncă și să uh, îmbunătățim autosustenabilitatea alimentară, contribuind astfel la obținerea ODD-urilor. Acest lucru este evident uh, după angajamentul uh, guvernului nostru de a uh, Uh, coopera cu numeroși parteneri cu alte țări aflate în curs de, dezvolt, în curs de dezvoltare, de exemplu China sau Turcia. Și, de asemenea, cooperarea cu Uniunea Europeană, mai ales în domeniul securității și um, capacitării tinerilor. Avem acest plan de um, dezvoltare națională. ne dorim o uh, Uh, justiție independentă, dorim să ne alăturăm Commonwealth-ului internațional, o presă independentă și strategii de apărare. Președinta, domnul Steiner trebuie să plece la patru și jumătate care avion, așa că vă rog să vă grăbiți un pic. Mai există trei domenii în care Gambia dorește colaborare și sprijin din partea UE. Este vorba despre sprijin tehnic și consiliere. De asemenea, um, credite și sprijin guvernamental pentru consolidarea instituțiilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, spune președinta, și vă mulțumim că ați venit. Stimați colegi, voi fi mai dură cu voi. Trei persoane au cerut cuvântul, doamna Hoibung, doamna Chienghe și uh, doamna Schlein. Un minut și jumătate maxim, dar vă rog chiar mai repede pentru că avionul pentru New York nu așteaptă. Maria, te rog. Mulțumesc foarte mult, Linda. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Steiner. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Mi s-a părut uh, foarte interesant acest plan strategic care lucrează la mai multe niveluri, uh, până la nivelul local, ar fi interesant să aflăm mai multe despre acest laborator al inovației despre care uh, vorbeați, care tocmai a fost uh, înființat, până acum totul funcționează destul de fragmentat. Există o platformă unde se pune totul la oaltă sau unde cel puțin diferitele niveluri și diferitele regiuni pot uh, interacționa. M-ar interesa. Acum, având în vedere complexitatea SDG, ODD-urilor, um, aveți absolută dreptate și cred că e vorba nu doar de cum se distribuie banii, ci și de a verifica întotdeauna toate domeniile de politică unde sunt armonizate cu ODD-urile și unde nu. Fie că e vorba de politica agricolă, comercială și așa mai departe, mi se pare foarte important. Și o ultimă constatare, ați spus că cooperarea, că doriți să încurajați coeziunea socială și aici uh, vreau să scot în evidență că nu vom face nimic în ceea ce privește protecția mediului și protecția climei dacă nu facem nimic, uh, dacă nu asigurăm dreptatea socială și dacă nu scoatem oamenii din sărăcie. E foarte important. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Mulțumesc, Maria. Cecil, te rog. Mulțumesc. Și eu mulțumesc domnului Steiner pentru intervenția punctuală și pentru toate intervențiile, pentru toate informațiile pe care le-a pus la dispoziție. Eu cred că acest plan este deosebit de important pentru a încerca să ajungem spre o dezvoltare durabilă, lucru care se află în centrul acestui program. Am doar câteva minute, am să încerc să vorbesc cât se poate de repede, dar să reunesc acele puncte care sunt uh, cu siguranță în legătură și nu pot fi abordate individual. Iată de ce încurajez abordarea globală. E un obiectiv foarte important pentru dezvoltarea durabilă. Trebuie să ținem cont de faptul de capitalul uman. Pornesc de aici pentru a înțelege și ce planuri de investiții trebuie să adopte guvernele, toate instituțiile care se implică și realizarea obiectivelor trebuie să țină cont de capitalul uman, de persoana care trebuie să se afle în centrul inițiativelor, să găsim modele productive care să fie compatibile cu toate cele 17 ODD-uri să încercăm să identificăm acele modele care să meargă înspre industrializare, înspre mecanizare, fără însă a dăuna mediului înconjurător, un punct important reluat și de alte intervenții. Trebuie să mergem înspre un alt model, înspre economia albastră, înspre economia verde, respectarea mediului înconjurător. Însă dacă toate aceste inițiative nu sunt încurajate într-o abordare globală, va fi greu și uh, să facem o monitorizare. Pentru a aborda apoi punctele reluate de colegii din Gambia, trebuie să încheie aici democrația și pacea, închei vorbind de diferitele acorduri. Eu cred că cer o verificare. E bine să participăm de jos în sus, însă e important și să monitorizăm, să vedem dacă uh, angajamentele care se vor lua în această agenda 2030 vor fi și respectate. Mulțumesc. Last but not Elish Line, if you could... Elish Line, te rog, pe scurt. Thanks for being here and for stressing out the... Vă mulțumim că ați venit și că ați vorbit despre universalitatea noilor obiective și de nevoia de incluziune a acestui proces pentru ca acesta să funcționeze. Nu trebuie să lăsăm pe nimeni în urmă. Uh, acest proiect este necesar pentru un viitor mai bun pentru noi. Um, muncim constant pentru aprobarea noi agende, mulți am fost deja la New York. Încercăm să cerem guvernelor europene și Comisiei Europene să adopte un cadru european pentru implementarea ODD-urilor. Trebuie făcută și mai multă încă. Am început lupta în 2015, dar și de atunci lumea s-a schimbat și nu în bine, să zicem. Mă îngrijorează atitudinea anumitor guverne, mai ales uh, atitudinea noi administrații americane. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să dea un exemplu în implementarea noilor obiective, pentru că avem aceste ținte obiect, ob, Uh, ținte uh, ambițioase, dar există riscul ca ele să rămână strict pe hârtie dacă nu le punem în practică. Deci guvernele europene trebuie să ajungă la acel angajament de 0,7 um, la sută din uh, uh, asistența pentru dezvoltare uh, și există o problemă și cu ajutorul uh, in Italy it goes down to 0.20 so there is much more to be done. De procentul acela de 0,26 avem o problemă în Italia cu el uh, și trebuie de asemenea să luptăm împotriva evaziunii fiscale și eludării fiscale pe care o fac multe companiile noastre în țări din Africa. Uh, și de asemenea, întrebare legată de PIB. Cum putem măsura inegalitățile? Aveți câteva secunde să răspundeți, domnule Steiner. Este vorba despre uh, 0,27 un pic mai târziu, despre procentul acela. Vom avea o dezbatere mai încolo, sper că veți fi prezentă. Mulțumesc foarte mult! Suntem într-o comisie care discută adesea aceste chestiuni, deci cred că nu e asta nici începutul, nici sfârșitul conversației. Vom uh, reliefa doar câteva aspecte din comentariile făcute. În primul rând, colaborarea cu parlamentele. Colegii din Gambia au trebuit să plece. Dar cred că e valabil pentru toate țările. ONU poate să fie un reper pentru monitorizare, pentru autoevaluare, însă răspunderea începe la nivel național, de aceea este critic rolul parlamentelor. Pentru că Ramura executivă este cea care semnează acordurile internaționale, dar executivul va acționa în funcție de cum este interpelat de legislativ. De aceea PNUD cooperează cu uh, Uniunea Internațională Parlamentară, Interparlamentară. Nu voi spune acum cine sunt elevii buni și cine sunt elevii răi, dar uh, Există un raport al acestei uniuni interparlamentare pe care, dacă sunteți interesat, puteți să îl uh, citiți. Există de asemenea un ghid cu privire la ODD-uri și pe site-ul acestei uniuni internaționale uh, puteți, uh, și pe site-ul PNUD puteți să găsiți câteva exemple foarte impresionate cu privire la această funcție a răspunderii care poate să fie pusă în aplicare. Cred că Statele membre ale Uniunii Europene și cetățenii europeni au fost foarte activi deja în ceea ce privește ODD-urile. Există deja strategii naționale în acest sens, dar Comisia Europeană și programele europene, Comisia uh, organizează audieri și eu vă încurajez ca Parlament uh, să discutați aceste lucruri Puteți să le discutați și în sensul relațiilor externe. Cu siguranță este de ajutor, de exemplu, cooperarea bilaterală, strategii de investiții bazate pe ODD, laboratoarele de investiții bazate pe ODD-uri și așa mai departe. Dar, la sfârșitul zilei, ODD-urile presupun și coerența um, și relevanța proiectului european, pentru că ele s-au născut în urma uh, nașterii unei paradigme economice și în urma faptului că o generație de oameni s-a simțit lăsată în urmă, s-au născut în urma frustrării că nu erau luate în considerare realitățile ecologice în procesul de luare de decizie și la un moment dat cineva a spus, ok, nu ajunge, nu e suficient. Nu vor fi ODD-urile răspunsul universal, dar sunt un cadru unificat și au avut succes remarcabil până acum. Așadar, v-aș încuraja uh, ca în această vară când uh, se va organiza forumul la nivel înalt din New York și când vor trimite uh, vreo 50 de țări rapoartele um, lor voluntare să le urmăriți activitatea. ODD-urile sunt un accelerator fenomenal al discuției inteligente pe teme relevante pentru uh, oamenii din ziua de astăzi și oamenii folosesc acest instrument pe toate continentele și pe toate țările, inclusiv în Statele Unite. Uh, Uh, poate că am greșit eu uh, pronunția uh, sau poate n-am înțeles eu bine ce a spus domnul Faria. Um, cred că America, uh, americanii, administrația din America este sceptică și nu sceptică, cum am auzit. Și oricum creează uh, niște unde, niște uh, efecte de domino care sunt extrem de destabilizante. Situația refugiaților este și ea una tragică acum, pentru că destabilizează nu doar beneficiare, ci și comunitățile gazdă. Am văzut acest lucru în Liban. Uh, pentru că ei găzduiesc de câteva decenii refugiații palestinieni. Deci toate aceste lucruri se leagă între ele și mm, problema nu se pune numai de bani ci de mentalitatea din jurul investiției pentru dezvoltare. Trebuie să ne gândim cum investim în calea pentru dezvoltare, metodele de dezvoltare în țările noastre și cum ne ajutăm unii pe alții să ne dezvoltăm. Eu doresc să salut eforturile Comisiei dumneavoastră, care este o voce foarte înțeleaptă într-o lume în care noi folosim relațiile pe care le avem unii cu alții uh, Uh, definindu-ne prin concurență unii cu alții și nu prin solidaritate cum ar trebui. Din păcate, în ultimii ani în Europa am uh, tras niște învățăminte foarte triste, pentru că o astfel de atitudine ne duce uh, în, uh, în locuri în care nu, nu dorim să, să ajungem, în care am mai fost și nu ne mai dorim să ajungem. Și vedem tot felul de vești proaste în ziare și la televizor. Uh, de aceea, ODD-urile nu sunt un simplu cadru, ele sunt o promisiune de cooperare reciprocă și, după cum a spus fostul secretar general, sunt o promisiune de interdependență. Și cu aceste cuvinte vă mulțumesc foarte mult că mi-ați permis să vă alătur dumneavoastră în această, să, să fiu alături de noastră în această dupămasă. Mă bucur că am revăzut câteva fețe cunoscute. Noi, în familia ONU, știm foarte bine cât sunt de importante discuțiile din această comisie și știm cât sunt Uh, de importante sprijinul și încrederea pentru programele noastre din partea Parlamentului European. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, că, l-ai și corectat pe domnul Faria ca să nu cumva să ne arunce domnul Trump câteva tweet-uri transatlantice. Zbor plăcut la New York, uh, sperăm că poți să învinge ora de vârf. Okay, colleagues, a little later than we expected. We're going to move on to item 20 now. Vom trece acum la punctul 20 de pe ordinea de zi, un punct foarte important. Raportul domnului Enrique Guerrero cu privire la punerea în aplicare a DCI și instrumentului pentru ajutor umanitar se referă la mult mai mult decât implementare. O să avem uh, în curând uh, revizuirea uh, parțială a programului comisiei. Vom avea o reuniune cu comisarul Mimița pe 6 martie pentru a vorbi despre această reuniune, despre această evaluare intermediară și, și încep discuțiile cu privire la noul CFM și la felul în care vor arăta noile programe. Noi facem rapoarte cu privire la instrumentele noastre. AFET face propriile sale rapoarte, care țin de competența sa și aici discutăm despre viitorul CFM și al noilor programe. Acest punct a fost și pe agenda Consiliului Informal de azi dimineață și cu siguranță o să vrească să-l tratăm înainte de alegerile de anul viitor. Așa că, Enrique, ai cuvântul. Gracias. Mulțumesc. Domnul Steiner, care tocmai a părăsit sala, a spus în intervenția sa, chiar la sfârșit, că, la urma urmei, această comisie uh, că la această comisie se dă dovadă de foarte multă îndrăzneală și aici voi încerca și eu să fiu uh, curajos, dar subcint. Știm că există diverse instrumente de acțiune externă al Uniunii Europene și în acest context Comisia pentru Dezvoltare are legătură directă cu trei dintre acestea. Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, Fondul European de Dezvoltare și Instrumentul pentru ajutor umanitar. Noi exercităm o oarecare măsură de control parlamentar asupra mai multor grupuri de lucru pentru instrumentul de cooperare pentru dezvoltare. În același timp avem un dialog structural cu Comisia pe diverse aspecte strategice care fac parte din politica Uniunii. Așadar, care este obiectivul acestui raport? Dorim să contribuim la evaluarea inițiată de comisie pentru aceste trei instrumente. Dorim să vedem cât de adecvat uh, îndeplinesc aceste instrumente obiectivele pe care le au, obiectivele care le-au fost definite în momentul înființării lor și dorim să vedem cum funcționează din ianuarie din 2014 până în iunie 2017 aceste instrumente. În același timp, um, raportul nostru arată că dorim să continuăm până la desăvârșirea acestor instrumente în 2020 și se au în vedere diverse recomandări, soluții posibile pe care le-am putea sugera pentru următorul CFM, care va începe în 2021. Să nu uităm că în acest context Comisia în uh, luna mai va prezenta prima sa propunere pentru noul CFM. Raportul ține seama de diverse documente și evaluări făcute de alte instituții, în principal de către Comisia Europeană. Sunt și documente din societatea civilă, de la ONG-uri, de la sindicate și în raportul nostru ne-am mai bazat și pe contribuțiile aduse de Serviciul de Cercetare al Parlamentului. Acesta ne-a ajutat să evaluăm mai bine evaluările externe. Raportul se bazează pe câteva aspecte principale Suntem pentru menținerea sau chiar creșterea ajutorului pentru cooperare pentru dezvoltare și ajutorului umanitar. Noi considerăm că acestea vor fi mult mai relevante în viitor. Anumiți actori globali, mai ales Statele Unite, la ora actuală se retrag din acest domeniu sau chiar uh, elimină complet contribuțiile pe care obișnuiau să le facă în anumite domenii de dezvoltare. De asemenea, suntem pentru menținerea identității, obiectivelor, valorilor, principiilor cooperării pentru dezvoltare și ajutorul umanitar. Încercăm ca aceste instrumente pentru dezvoltare să nu fie instrumentalizate în uh, domeniul politicii externe. Și aceste fonduri nu trebuie să fie utilizate în alte domenii. Uniunea Europeană, într-adevăr, are și alte priorități importante, dar nu trebuie să luăm bani de la dezvoltare pentru aceste priorități. Și nu în ultimul rând, nu trebuie să uităm că s-au schimbat multe circumstanțe din 2014 până în prezent. S-a schimbat agenda de dezvoltare durabilă, agenda de la Addis Abeba, cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre, a avut loc și acel summit umanitar de la Istanbul, a avut loc și summitul pentru climat de la Paris și chiar în domeniul nostru de acțiune în Uniunea Europeană s-a prezentat strategia globală pentru politică externă și securitatea Uniunii. Este vorba de un consens european în ceea ce privește ajutorul umanitar și un nou consens pentru politica de dezvoltare. De aceea trebuie să înțelegem ce ne dorim pentru viitor în aceste noi circunstanțe. În momentul în care a trebuit să evaluăm cele trei instrumente, am constatat că lucrurile stau destul de bine, atât ICD-ul cât și fondul cât și instrumentul de ajutor umanitar s-au adaptat, în termen general, la cerințele însărcinărilor pe care le au și au îndeplinit aceste obiective. Am reușit să reducem într-o oarecare măsură sărăcia în lume iar aceasta este linia roșie a cooperării noastre internaționale pentru dezvoltare și am făcut toate aceste lucruri cu o flexibilitate care ne-a permis să avem o eficiență acceptabilă. Tot ceea ce ține de instrumentul de cooperare pentru dezvoltare ne arată că flexibilitatea a funcționat bine în acest context. A funcționat bine concentrarea noastră pe programele tematice. Procedurile de execuție însă sunt greoaie, sunt complicate pentru actorii care lucrează pe teren în cooperare pentru dezvoltare. Și de asemenea suntem îngrijorați că nu s-au alocat cel puțin 20% din fondurile din ICD pentru serviciile sociale de bază și pentru educația secundară. Apoi, în ceea ce privește Fondul European de Dezvoltare, acesta are un buget mai mare, spre răsubire de ICD. Acesta a avut un rol activ în reducerea sărăciei. La sfârșitul lui 2016, Să nu uităm că acesta este în mâinile statelor membre. Deci la sfârșitul 2016, la cererea statelor membre, acest fond a trebuit să fie supus unor cerințe din ce în ce mai mari de securitate în domeniul migrației. Până la urmă a trebuit să împăcăm aceste cerințe cu principiile și valorile noastre fundamentale. Apoi, instrumentul pentru ajutor umanitar. Acesta a permis să avem mai multă flexibilitate. Am putut aborda mai multe crize umanitare din lume. Știm că există o acumulare atât de necesară, dar pe care nu o putem atinge cu instrumentele financiare actuale. Trebuie să putem acorda ajutorul necesar oriunde se afla persoanele aflate în criză. Ce recomandări ar putea să reiasă din raportul nostru pentru perioada care ne-a mai rămas până în 2020? În raport avertizăm că fondurile fiduciare sunt utilizate în mod abuziv. Statele membre care se angajează să contribuie la aceste fonduri fiduciare trebuie să contribuie mai mult. Statele membre acum contribuie foarte puțin prin comparație cu Uniunea Europeană și acest lucru ar fi în detrimentul politicii de cooperare pentru dezvoltare. În raportul nostru cerem ca aceste fonduri fiduciare să fie transparente. Și Parlamentul European nu trebuie să fie ignorat în momentul în care vine vorba de controlul uh, conturilor acestor fonduri și descărcarea de gestiune. Mai avem încă multe provocări de aici până în 2020, însă instrumentele, cele trei, trebuie să dispune de flexibilitatea necesară ca să facă față acestor provocări. E nevoie să aibă rezervele care se impun și cere mai ales că instrumentul pentru ajutor umanitar să fie executat în mod coerent cu pactul la care s-a ajuns la summitul umanitar de la Istanbul. Ajutorul umanitar are o anumită specificitate și dacă noi cerem ca această cooperare pentru dezvoltare să aibă o, un tratament specific în funcție de valori, Aici ne referim, deci, mai ales la ajutorul umanitar. Pentru perioada după 2020, noi cerem autonomie pentru politicile de dezvoltare și de ajutor umanitar. De asemenea, insistăm asupra ideii că Uniunea Europeană, prin politica de cooperare pentru dezvoltare și prin ajutorul umanitar, își consolidează imaginea de actor global. E vorba de acea binecunoscută soft power – Uniunea Europeană poate fi un actor eficient în prevenirea conflictelor și în rezolvarea acestora, dacă utilizează aceste politici. Și, în ultimul rând, cerem să crească ajutorul oficial pentru dezvoltare, pentru că, la ora actuală, ajutorul alocat este mult sub uh, capacitățile Uniunii Europene și mult sub nivelul promisiunilor făcute. Mai subliniem că în viitor e nevoie de mai multă flexibilitate, trebuie făcute mai multe lucruri pentru simplificare și flexibilitate, dar niciodată în detrimentul controlului și supravegherii exercitate de către legislator, de către acest Parlament. Apoi, în ceea ce privește posibilă integrare a Fondului European de Dezvoltare, Comisia deve a privi cu ochi buni această idee întotdeauna. Noi credem că o astfel de procedură ar duce la mai multă transparență și mai multă coerență pentru politica de dezvoltare. Dar, repet, prin această integrare, prin această bugetare, nu putem pierde control democratic exercitat de către Parlament. În încheiere aș dori să subliniez câteva lucruri. Raportul se referă la punerea în aplicare a instrumentelor de cooperare pentru dezvoltare, respectiv de ajutor umanitar. Însă, raportul vine în momentul în care Comisia urmează să prezinte o propunere pentru CFM-ul de după 2020. Deci este o oportunitate pentru Comisia Europeană să își exprime punctul de vedere și ei trebuie să ne spună cum ar trebui să fie puse în aplicare aceste instrumente până la sfârșitul perioadei de programare. Și în momentul în care Comisia își prezintă propunerea în mai mm, pentru următorul CFM, și noi trebuie să ne facem uh, auzită opinia vis-a-vis -vis de cum ar trebui să funcționeze instrumentele în noul CFM. Să nu uităm că aceste instrumente au un caracter unic. Un ultim comentariu. Comisia pentru Dezvoltare își va prezenta opinia eh, după prezentarea propunerii inițiale a Comisiei în luna mai pentru noul CFM. Comisia DEVE va da o opinie și, de asemenea, Comisia DEVE de după 2019 va da o astfel de opinie. Să nu ne închipuim că un parlament ales în mai 2019 nu va avea nicio opinie de spus vis-a-vis -vis de uh, CFM-ul care va începe din 1 ianuarie 2021. Deci noul parlament va avea cel puțin un an, la un an și jumătate la dispoziție ca să se exprime. Așadar, nu trebuie să rezolvăm în acest raport toate problemele pe care le identificăm. Important este să trasăm câteva linii în așa fel încât Parlamentul European ca instituție să poată merge înainte. Și de asemenea vreau să le comunic raportorilor din umbră să nu încerce să reinventeze roata prin acest raport. Pentru că va fi dificil dacă încercăm să punem totul în acest raport. Mulțumesc, Enrique, pentru faptul că ne-ai furnizat o, o sinteză atât de bună. Mereu le spun oamenilor, vă rog să nu faceți amendamente dacă nu are sens să faceți amendamente, dacă nu aveți un mesaj clar. Dacă raportul devine mult prea lung, atunci se pierde mesajul. Cel mai bine este să ne coordonăm. Și dacă avem mesaje cheie pe care dorim să le transmitem, atunci să facem acest lucru fără sute și sute de amendamente. Trebuie să ne concentrăm pe lucrurile cheie. Um, our shadow and we begin with Frank Să începem cu Frank Engel de la PP. <coughs> Merci. Mulțumesc, Linda. Am să încep de îndată asigurându-l pe prietenul meu, Enrique, că nu vreau să îi ucid uh, proiectul și nici uh, să reformulez sau să reformulez lumea, nu despre asta e vorba. Personal, cred că e o abordare pe care în linii mari o împărtășesc în ceea ce privește instrumentele externe de finanțare, mai ales cele destinate cooperării. Mai există uh, pe aici, pe acolo, câteva aspecte de substanță unde voi veni cu amendamente din simplu motiv că nu sunt pe deplin de acord cu abordarea ta. O atitudine pe care, sincer, am considerat-o destul de sceptică față de latura bugetară cred că trebuie să depășim uh, latura paternalismului bugetar. Trebuie să ținem cont nu doar de aspectele bugetare în asistența oferită Africii Centrale. Este important ca Africa Centrală, Republica Centrală Africană să-și plătească soldații, funcționarii, iar dacă nu e nimic în bugetul statului, nu poate fi plătit. Nu putem plăti funcționarii statului printr-un ONG. Trebuie să ținem cont de asemenea situație pentru a exploata un mijloc care poate altfel nu e încă pe deplin dezvoltat. Unul din motivele pentru care partenerii noștri care e în curs de dezvoltare și devine mai reticent față de ajutorul european este din cauza faptului că insistăm să se gestioneze singuri. Deocamdată sunt incapabili să se autogestioneze și să-și gestioneze bugetul, mai ales având în vedere concurența de pe piața dezvoltării. Dacă vreți să faceți față Chinei, Rusiei, Indiei, Japoniei și toți celorlalți care apar, care sunt interesați de lumea cursă de dezvoltare, atunci eu sunt convins că e nevoie de o abordare care să facă astfel încât atitudinea Europei să fie luată în calcul și să valorizeze țările în curs de dezvoltare. Sunt convins că vom uh, găsi formule care vor permite găsirea unei soluții. Am apreciat firește toate formulările în ceea ce privește flexibilizarea, crearea unei rezerve folosit, care să poată fi folosite în mod flexibil atunci când aceasta va fi necesar, pentru că în acest fel cred că dăm dovadă de o atitudine mai proactivă decât acum și facem față nevoii care se materializează pe termen scurt și de care e nevoie și în ceea ce privește concurența prietenii noștri chinezi. Se mișcă mult mai repede decât noi, iar mâine turcii sau alții se vor mișca mai repede, pur și simplu pentru că noi ne pierdem în proceduri, ne pierdem în formalități, în timp ce alții acționează. Ne afectează reputația și respectul de care ne bucurăm are de pierdut. În cele din urmă, doresc să vă asigur că grupul meu va fi disponibil pentru a duce acest exercițiu la bun sfârșit, pentru că ține de credibilitatea Uniunii Europene pe lume, pe glob. Politica noastră de dezvoltare este un factor esențial Iată de ce un angajament rapid, decisiv, joacă un rol cheie. E în interesul nostru, al tuturor, ca această politică să funcționeze bine. Și sprijinul nostru se, va merge în această direcție. Mulțumesc, Cecil Kienge. Mulțumesc, Enrique, îți mulțumesc pentru această prezentare atât de importantă privind implementarea acestor instrumente. Trebuie să mărturisesc că munca depusă și felul în care ai ilustrat eforturile depuse ne ajută să înțelegem cât de importante sunt aceste instrumente. Pornim de la instrumentele de cooperare pentru dezvoltare, trecem prin asistența umanitară, dar și ajutorul pentru dezvoltare. Eu m-aș concentra ceva mai mult pe un alt instrument, un instrument care m-a dus într-o misiune în Africa. Eu cred că toate aceste instrumente, după cum am spus foarte bine Enrique, presupun anumite criterii, au anumite specificități. De pildă, flexibilitatea pe care am amintit-o el însuși și care nu doar trebuie să fie inclusă în aceste puncte amintite, ci și în fondul fiduciar. Aici transparența joacă un rol cheie. Eu cred că toate aceste instrumente trebuie să stea la baza, la temelia dezvoltării. Îi mulțumesc lui Enrique pentru că încercăm uh, prin instrumentele de dezvoltare și cooperare și cu ajutorul societății civile cu care ne-am uh, întâlnit în urmă cu câteva zile, am încercat să facem o evaluare la jumătatea mandatului, să vedem ce părere au despre aceste instrumente pentru a ajunge în acest fel la evaluarea pe care o vom prezenta împreună comisiei. A fost foarte interesant pentru că toate aceste instrumente m-au ajutat să văd cât se poate declar cum putem folosi și schimba logica cu care folosim aceste fonduri. Nu intru în uh, specificitățile fondului uh, fiduciar. Împreună cu colegul Venta am fost în Senegal. Uh, oricum avem o zi prevăzută pentru prezentare. Mă opresc doar la a spune că trebuie să scoatem, o legătură să scoatem în evidență o legătură importantă între toate aceste instrumente și anume reziliență. Dacă noi nu vom lucra la consolidarea rezilienței, schimbându-ne abordarea și scoțând în evidență capitalul uman pe care îl amintesc și aici, atunci va fi foarte greu să vedem o evoluție înspre dezvoltare pentru multe țări, mai ales mergând înspre autonomie. Pentru că multe din aceste țări unde noi facem cooperare pentru dezvoltare trebuie să meargă înspre valorizare și accesul la propriile resurse. Atâta timp cât noi ne vom limita la o logică de ajutor, fără a discuta despre un, un parteneriat win-win, va fi greu să ajungem la autonomie. Având în vedere și summitul de la Abidjan, care vroia să schimbe acest uh, tip de schimbare, atunci eu îi cer Parlamentului să mergem înspre reziliență, înspre consolidarea capacităților locale pentru a ajunge treptat la autonomie și pentru ca multe din aceste țări să ajungă la acea dezvoltare pe care o căutăm și care să ne ajute să abordăm cauze mult mai profunde, pentru că în cele din urmă oamenii uh, se deplasează dacă nu reușesc să își acopere nevoile. Trebuie să încurajăm și să sprijinim dezvoltarea pe teren. Mulțumesc! Mulțumesc, urmează Maria Hoibuch. Mulțumesc foarte mult. Heidi Hautala nu e prezentă, așa că eu am să o înlocuiesc în măsura în care e posibil. Salutăm orientarea generală a raportului, credem însă că ar trebui să ne poziționăm mai clar când e vorba de viitorul unor instrumente de dezvoltare separate și instrumente de asistență umanitară ne surprinde discrepanța între evaluarea și propunerile comisiei. E adesea greu să vedem o legătură între ele. Comisia um, merge pe punerea în comun a instrumentelor, iar evoluțiile, evaluările, îmi cer scuze, spun că instrumentele sunt adecvate scopului. O principală concluzie a evaluării este că principiile parteneriatelor cu um, aceste țări uh, sunt întotdeauna suminate în uh, ceea ce privește mai ales orientările politicii de dezvoltare, mai ales când vine vorba de migrație. Comisia nici măcar nu intră în amănunte. Regretăm că facilitatea de pace pentru, pentru Africa nu a fost evaluată, deși ar fi fost poate oportun după atâția ani, mai ales având în vedere problemele care apar când vine vorba de încrederea în felul în care au fost gestionate fondurile. Este încurajator faptul că poziția mizează tot mai mult pe cooperarea cu societatea civilă. Mulțumesc! Mulțumesc, aș dori să mă adaug și eu pe listă. Cred că e un bun raport, Enrique. Și sunt de acord cu practic tot ce e menționat acolo, dar am doar să spun câte ceva uh, um, legat de cele spuse de Frank Engel, un lucru uitat adesea în multe din întâlnirile noastre. Și anume că există o concurență acerbă în Africa, există multe alte țări care intervin și vin cu ajutor și suntem percepuți ca reacționând lent. Și mă întreb, oare dacă Comisia ar vrea să facă observații? Țin minte, în urmă cu câțiva ani, când am început uh, să intensificăm auditul și au existat câteva probleme cu audierea și n-am... Uh, am adoptat reguli mai stricte pentru procedurile noastre, lucru care acum însă ne face să devenim mai nervoși când vine vorba de abordarea anumitor proiecte. Iată de ce întârziem atât de mult în proiecte care presupun mai multă imaginație, ceva mai mult risc. Tocmai am venit din Republica Central Africană și la fața locului am văzut proiecte derulate de tineri uh, care, doar, care au nevoie doar de câțiva bani, nu foarte mulți, doar câțiva și care ar putea crea locuri de muncă. Ieri am discutat la atelier despre această idee și invitata noastră din Germania spunea că multe din aceste inițiative eșuează. Normal că eșuează, așa cum eșuează și în țările noastre, însă o parte din ele se vor dezvolta. Și trebuie să ne asumăm un risc uneori. Și un, cred că trebuie să implicăm și auditorii în aceste discuții. Trebuie să implicăm uh, colegii de la control bugetar și auditorii. Uh, și mă întreb dacă Comisia, atunci când analizează noi proiecte de finanțare, când discutăm cu ei privind ce e rezonabil să fie controlat, întotdeauna e rezonabil să iei un, cu bani publici un risc rezonabil. Nu știu dacă vom putea face acest lucru, dacă vom putea răspunde repede, să alocăm microcredite, să ne întâlnim cu acel uh, tip care crease o mașină de decojit alunele. Era un tip uh, deștept care deja își brevetase aparatul și dorea pur și simplu să-și comercializeze aparatul. Când l-am întrebat la fața locului cum îl putem ajuta, a spus uh, că nu, că nu, de fapt, nu îl putem ajuta pentru că nu putem uh, ajuta direct, ci trebuie să trecem prin mai mulți intermediari și, de fapt, pierdem bani în acest uh, lanț. Trebuie să eficientizăm programul, procesul, pentru că suntem cel mai mare donator. Și cred că nu toată lumea știe acest lucru despre noi, că suntem uh, cel mai mare donator. Când vorbim cu partenerii noștri din țările ACP, știu acest lucru și de pildă prietenii noștri din Gambia care au venit astăzi. Ne reamintesc că trebuie să răspundem mai repede, trebuie să punem în mișcare cât se poate de repede proiecte și să nu întârziem uh, la nesfârșit. Comisia dorește să intervină? Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Raporteur pour... Euh, Doresc să mulțumesc raportorului pentru acest proiect de rezoluție care cred că înglobează câteva puncte importante și este și foarte echilibrat. Este un text foarte important pentru pregătirea pe care o face Comisia pentru uh, perioada bugetară care urmează și pentru următorul CFM. Trei, trei observații scurte am de făcut pentru acest proiect de rezoluție. În primul rând, un răspuns la o întrebare care a fost uh, adresată legată de alineatul 10, anume respectarea acelui obiectiv de 10% din fonduri consacrate serviciilor sociale de bază și învățământului secundar, așa configurează ea în considerentele Uh, referitoare la IDC. Cred că dialogul strategic prevăzut pentru 6 uh, martie va fi o ocazie bună pentru a uh, vă oferi mai multe informații legate de cifre și de detalii dacă sunteți interesați pentru a vă arăta că acea țintă este respectată. O a doua observație legată de alineatul 37 așa cum apare el în proiectul de raport, referitor la deosebirea cheltuielilor eligibile pentru ajutorul public de dezvoltare și cheltuielile neeligibile. În prezent, există o obligație care se referă la întreaga rubric, rubrică 4, care se referă la un procent de mai bine de 90% din fonduri, din toate instrumentele de finanțare externă, care trebuie să fie, procent care trebuie să fie eligibil. Această cifră este respectată, vă informez din nou și în viitor dorim să ne asigurăm în continuare că aceste cheltuieli finanțate de către noi sunt într-adevăr ajutor pentru dezvoltare. La alineatul 37 se dorește o uh, deosebire, o, uh, o diferențiere între cele două aspecte. Însă anumite țări um, au acțiuni eligibile, anumite țări sau regiuni au acțiuni care nu sunt eligibile. Uh, Deci ar trebui să ne întrebăm dacă nu cumva criteriul ar trebui să fie cel practic, ce se poate face pe teren. Cred că majoritatea fondurilor externe uh, trebuie să fie fonduri publice de dezvoltare pentru ca Uniunea poată, să poată uh, să își îndeplinească acel obiectiv de 0,7% uh, pentru uh, statele membre și, pentru, și 0,2% pentru țările cele mai puțin dezvoltate. A treia observație se referă la alineatul 41 din proiectul de rezoluție. În uh, cadrul pregătirilor pentru propunere legislativă, care va veni, cred, în luna mai, spre sfârșit, cred că este cazul să ne să întoarcem la noi câteva instrumente. Câteva instrumente ale noastre uh, suferă de pe urma unei complexități prea mari, lucru care le împiedică funcționarea în dimensiunea externă. Uh, deci trebuie să simplificăm instrumentele, uh, dar trebuie să ne asigurăm că acest, această mișcare nu va fi în detrimentul altor programe. Aș dori să menționez întreagă faptul că integri, integrarea în bugetul Fondului European de Dezvoltare uh, ar duce la un rol mai important, mai semnificativ al Parlamentului European în acest caz. Deci, cred că uh, cu siguranță ați avea un cuvânt mai puternic de spus. Am o observație mai personală, sunt de acord cu tot ce a spus doamna președinte în ceea ce privește nevoia de a asuma și mai multe riscuri. Uh, Uniunea trebuie să poată interveni în țările mai fragile. Practic, acesta este, aceasta este rațiunea de a fi a fondului de, pentru dezvoltare. Uh, Firește că trebuie să existe măsuri de con, uh, control, în unele țări mai multe decât în altele, dar și aceasta este rațiunea de a fi a programelor noastre. Cred că trebuie să ne gândim la criteriul oportunității și uh, Uh, la adecvarea sistemului de controle care există, care uneori poate să submineze riscurile pe care ni le putem lua. Uh, și, de asemenea, riscul trebuie să se bazeze pe potențialele rezultate scontate, uh, pentru că altfel nu putem contribui la dezvoltarea țărilor partenere. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Cred că ar trebui să ne gândim la toate aceste chestiuni legate de audit și să le rezolvăm pe viitor. Reprezentantul DG ECO cred că dorește să intervină. Domnul Eli. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Foarte pe scurt, am foarte puțin de adăugat față de colegul de la DigiDevco în ceea ce privește comentariile asupra raportului uh, în legătură cu ajutorul umanitar. Ele sunt relevante și suntem uh, de acord în mare parte cu evaluarea felului în care a fost folosit instrumentul respectiv mai ales că acest instrument este în continuare pertinent. Suntem de acord și cu asta. De asemenea, ne aliniem și apelului la un uh, instrument separat pentru ajutor umanitar. Ni se pare justificată această cerință și, de asemenea, suntem de acord cu observațiile domnului Guerrero legate de nevoia de a avea resurse suficiente pentru ajutor umanitar, inclusiv fonduri suficiente pentru rezerva de ajutor în caz de urgență. De asemenea, suntem de acord cu apelul la eficiență a costurilor. Uh, cu siguranță acest lucru se aliniază și decizie de la Istanbul, de la Forumul uh, Umanitar Mondial. Dorim să reducem costurile tranzacțiilor, dorim o multianualizare a fondurilor lucrăm la asta. Doresc să, mă, să îi răspund colegului meu de la comisie. Trebuie să putem interveni în mediile fragile. Am făcut asta de decenii încoace și trebuie să găsim un echilibru între abilitatea de a interveni în mod flexibil și nevoia de a trage la răspundere beneficiarii. Deci trebuie să găsim o metodă de a interveni prin ONG-uri, prin agențiile ONU, prin familia Crucii Roșii. În același timp dorim să obținem obiective, să atingem obiectivele de a canaliza fonduri pentru cei care reacționează în prima linie la nivel local. Considerăm că această rezoluție este o contribuție foarte importantă și la dezbaterea pentru viitorul CFM. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Cred că se nu este aici sau că nu are nimic de adăugat, oricum nu e obligat să o facă. Enrique, dorești să revii? Sí, eh, bueno, no, no. Da, mulțumesc. Nu am să încep acum să mă aventurez într-un dialog mult prea extins cu toate comentariile care au fost făcute, dar eh, mulțumesc pentru aceste comentarii și voi încerca să explic cum văd eu lucrurile pe care ne le-au prezentat colegii. De exemplu, sunt de acord cu domnul Engel cum că sistemul de ajutor bugetar, sistemul de sprijin bugetar, cum doriți să-i spuneți, este complex. Da, sunt țări în care funcționează și țări în care nu funcționează. La urma urmei, problema este că țările în care funcționează au condițiile pentru a se organiza proiecte fără ajutor bugetar. Este un instrument care permite acțiuni coerente. Iar țările în care nu funcționează, e bine, acolo guvernele nu au această capacitate de aceea există un risc major de deturnare a fondurilor. Sunt uh, deturnate fondurile către alte priorități decât cele inițiale sau chiar mai rău. De aceea cred că este important să ajungem la un echilibru poate fi o oarecare limitare a mecanismului de control, de, al mecanismului bugetar, dar în acest caz e nevoie de un sistem de supraveghere și de control democratic mult mai uh, solid și în momentul în care se îndeplinește sprijinul să se încheie acest control. Și doamna președinte și Frank au spus și cred că suntem cu toții de acord că sunt și alți actori cu anumite interese oculte alți actori decât Uniunea Europeană care acționează în zonele vizate de noi, care acționează și în UE. Iar acești actori au mai puține bariere, au mai puține cerințe impuse asupra lor, de aceea pot răspunde mai ușor cerințelor uh, guvernelor sau popoarelor din țările vizate. Aceste entități rezolvă, rezolvă o problemă concretă cu o investiție specifică, perfect vizibilă, cu efecte directe asupra vieții oamenilor, dar în același timp nu se îndeplinesc condițiile de natură politică sau de natură financiară sau de natură administrativă, financiară pentru proiectele pe care le pune în aplicare. nu doar în acest raport, ci și în viitoarea definiție a politicii de cooperare pentru dezvoltare, e nevoie să ținem seama de aceste aspecte. Numai astfel vom putea fi atât de eficienți pe cât ne dorim. Sunt alți actori globali eficienți și trebuie să ajungem la acel nivel și noi. Eficiența respectivă trebuie să fie coroborată și cu valorile noastre pentru că ceilalți actori globali nu împărtășesc aceste valori. Doamna Kenge a ieșit din sală, dar în mod clar sunt de acord cu dumneai ei. Trebuie să urmărim întotdeauna rezistența. Politica de dezvoltare trebuie să fie făcută în așa fel încât societățile să fie sprijinite, să poată să-și poată rezolva singure problemele, la urma urmei. Fie că e vorba de domeniul financiar, sau de politici concrete în educație, sănătate, indiferent de domeniu. Să nu pierdem din vedere nici guvernanța, nici diversele instrumente care le permit țărilor să poată răspunde, să poată da un răspuns mai structurat nevoilor exprimate de populațiile lor. Și aici ne legăm și de intervenția Mariei. Trebuie să folosim acest instrument pentru a consolida pacea și tot ceea ce înseamnă bună guvernanță, valori și așa mai departe. Comisia dacă am ajuns la 20% pentru servicii sociale și uh, educație, atunci asta este foarte bine. Ne rămâne doar să ne bucurăm și apoi să spunem că am constatat că s-a ajuns la 20%, așa cum era și prevăzut în instrumentul corespunzător. un pic mai complicat alineatul 37 care se referă la cei 90%. Ar trebui să găsim o formulare pentru situațiile în care din motive excepționale se amestecă mai multe tipuri de acțiuni. Unele sunt considerate cooperare pentru dezvoltare, iar altele mai puțin. E nevoie de mai multă transparență de mai multă claritate în conturi. E nevoie de eforturi ca să condiționăm ceea ce nu ține neapărat de dezvoltare, în așa fel încât să încurajăm uh, elementul de dezvoltare. Prin urmare, trebuie să găsim o formulare adecvată la acest aliniat. În ceea ce privește ideea de a fuziona sau nu instrumentele, știu că aceasta este o temă foarte importantă, chiar cheie, aș spune, dar într-o oarecare măsură, ea depășește competențele acestei comisii. Dacă se fuzionează sau nu instrumentele, acest lucru se va întâmpla deoarece comisia va prezenta o linie generală de fuziune a instrumentelor din toate politicile, nu doar din politica de acțiune externă. Și nu doar pentru că e nevoie de acest lucru la uh, Uh, ICD sau la ajutor umanitar. Și atunci va fi nevoie de o dezbatere, de o negociere, de o luptă, dacă vreți să spuneți așa, între Comisie, Parlament și Consiliu. În lunile următoare poate că ne vom confrunta cu astfel de dezbatere sau în anul care urmează. Dar și mulțumesc reprezentantului Comisiei care s-a întâlnit cu mine pentru a mă ajuta să pregătesc acest raport. După reuniunea noastră am mers la o audiere de la Comisia AFET. Și Comisia AFET lucrează la un raport cu privire la aceste instrumente de ajutor extern. Percepția mea este că în cadrul Parlamentului European, nu zic în această comisie, dar în cadrul Parlamentului, unificarea instrumentelor într-unul singur nu dă pe din afară de susținători, ca să zic așa. Deci, Parlamentul nu spune sus și tare că asta ar trebui să facem. Ba chiar sunt zvonuri și nu se știe niciodată cu zvonurile dacă sunt uh, știri care urmează să fie confirmate sau simple zvonuri. Așadar, nu mai vreau să mă întind cu vorba aici. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în viitorul apropiat. Insist că mesajul pe care doresc să îl transmit este că problematica respectivă depășește această comisie. Și dacă vine vorba despre fuziune sau nu, atunci aceasta va fi abordată în contextul unei propuneri venite în partea Comisiei Europene pe, pe termen general și atunci această propunere va fi dezbătută de Parlament și de Consiliu și, bineînțeles, vom avea sau nu rezerve de un fel sau altul pe acest dosar. În, cele, în ceea ce privește cele spuse de reprezentantele de la DG ECO, comisia noastră este conștientă de importanța acțiunilor umanitare ale Comisiei Europene. Multe crize de multe ori sunt uh, foarte violente, foarte sunt niște crize acute. De exemplu, Siria, la un moment dat, intra într-o etapă de normalizare, dar brusc a izbunit încă o criză care a afectat milioane de persoane. Criza populației Rohingya, de asemenea, este un exemplu în acest sens. Se presupunea că putea să apară o criză și iată că în urmă chiar a apărut și știm care au fost nevoile în acel caz. Da, e nevoie de flexibilitate maximă și nevoie și să avem capacitatea de a veni cu resursele necesare în acest gen de situații. Și Linda, sunt complet de acord cu cele spuse de tine. De multe ori, instituțiile, organizațiile, printre care și Uniunea Europeană, care nu este printre cele mai flexibile, au anumiți uh, parametri în care trebuie să acționeze, care blochează creativitatea și dacă am face un mic efort, am putea schimba aceste condiții foarte sufocante într-un sector sau într-o zonă anume sau într-un sector anume. De multe ori aceste probleme cred că ar putea fi rezolvate cu un dialog, cu o încredere reciprocă între Parlament și Comisie. Comisia trebuie să ne propună anumite acțiuni specifice, inovatoare, vis-a-vis -vis de reguli, pe care noi le vom, le-am analiza și atunci am putea ajunge la un acord substanțial. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Enrique. Înainte să vă dau termenul limită pentru amendamente, uh, pot să vă spun că Juan Carlos se află aici pentru ultima dată, pentru că îl transferă. Suntem uh, victimele războiului mobilității din Parlamentul uh, European. Se va muta la Eurolat Juan Carlos. A lucrat cu noi șapte ani și Um, el are experiență ca jurist uh, în domeniul dezvoltării pe care a folosit-o din plin. Îi mulțumim așadar foarte mult, ne va lipsi. Dar uh, mulți dintre noi sunt, sunt implicați și la Eurolat, așa că îl vom vedea și acolo. Îți mulțumim, Juan Carlos, pentru tot ce ai făcut pentru noi. Vă rog aplauze. Enrique. Eu, eu esperaba darle las gracias. Și eu doream să-i mulțumesc lui Juan Carlos, dar vreau să fac acest lucru în momentul în care aprobăm raportul. Nu se știe niciodată care va fi viitorul raportului. Îi voi mulțumi atunci, sper că voi face acest lucru atunci, dar deocamdată vreau să spun că nu numai că el a lucrat foarte mult la acest raport, ci acest raport ar putea foarte bine să se cheme raportul Guerrero Juan Carlos. Că tot vorbi despre condiționalitatea pentru ajutare, acum vorbim despre condiționalitatea pentru recunoștință. Cu siguranță va fi sprijinit raportul tău. Așadar, termenul limită pentru amendamente 27 februarie, ora 12, votul în comisie va fi în 20 martie. Mulțumesc foarte mult, Enrique, stimați colegi, mulțumesc comisiei. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, care este foarte important um, am pomenit despre el uh, cu domnul Steiner mai devreme. Este vorba despre angajamentul uh, european de a atinge acei 0,7% din uh, asistența pentru dezvoltare. Se publica un raport, Comisia publica un raport pe această temă, dar s-a schimbat sistemul acum trei ani și nu se mai publică acest raport privind răspunderea, cum se numea el. Comisia a zis că nu mai face acest lucru pentru că uh, vor, au spus ei că vor face un raport pen, cu privire la ODD-uri și aplicarea acestora. Atunci am fost sceptici pentru că ne-am crezut că am ratat acel obiectiv de 0,7% pentru anul 2015. Și Uh, am arătat că multe state membre nu au atins clar acest prag uh, la 10 ani după ce și-au luat angajamentul. Doamna Hoibuch de la Verzi a cerut să purtăm această discuție în comisie și dorim să discutăm cu comisarul și cu SAE starea actuală pentru că face parte și din competențele comisiei noastre. Așadar, voi da acum cuvântul comisiei reprezentantului DGDEVCO, domnul Laurent Sarazan. Și apoi SEA va interveni. Vă rog, domnule Sarazan. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sorry. Uh... Yes, I do have water, thank you. Da, am apă, mulțumesc, spune vorbitorul. So indeed, we had discontinued for three years the so-called account. Da, într-adevăr am întrerupt acel raport privind răspunderea vreme de trei ani și vom relua procedura anul acesta. Nou raport se va numi provizoriu finanțare pentru dezvoltare, însă titlul se află și el în dezbatere. Raportul va fi publicat um, atunci când va avea loc forumul pentru finanțare pentru dezvoltare la New York în 23-26 aprilie. Avem o primă ciornă, un prim proiect de raport, dar e departe de a fi finalizat. Firește, cifrele provizorii cu privire la asistența pentru dezvoltare devin publice în, uh, la jumătatea lui aprilie prin OCDE. În momentul de față nu știm cum vor arăta ele pentru 2017. Rostul noului raport este să prezinte în mod cuprinzător domeniile de acțiune ale agendei de la Addis Abeba. Așadar, raportul este structurat uh, pe baza capitolelor de la agenda de la Addis Abeba. și se concentrează pe principalele teme ale consensului european. Și un punct important aici este să analizăm mijloacele financiare și nefinanciare de implementare, pentru că credem că obiectivul agendei de la Addis Abeba este să se creeze sinergii între mijloacele financiare și cele nefinanciare și cu siguranță raportul trebuie să le analizeze pe toate. Cu siguranță asistența pentru dezvoltare va ocupa mult loc în raport, însă Raportul va analiza toate angajamentele din agenda de la Addis Abeba. Mobilizarea resurselor interne, mobilizarea fondurilor private, um, ICD, inter- comerțul internațional, sustenabilitatea datoriilor, chestiuni sistemice, Uh, știință, tehnologie, inovare și construirea capacităților și monitorizare și follow-up. Acestea sunt temele principale care sunt conținute și în agenda de la Addis Abeba. Iar raportul va uh, cuprinde date cu privire la toate aceste teme, evaluând performanța instituțiilor europene și a statelor membre. După cum am spus, ne vom concentra pe principalele aspecte ale consensului european. Raportul va fi adoptat ca document de lucru, uh, sperăm înainte de forum. Um. Uh. <coughs> But înainte de programul cadru FP5, deci nu avem foarte mult, mult timp la dispoziție. În ceea ce privește asistența oficială pentru dezvoltare, probabil ați văzut cifrele finale pentru 2016 care au fost publicate în decembrie. Și poate ați văzut că cifrele pentru 2000 16 se ridică la 77,5 miliarde, adică 0,5% din, BNV, din VNB. Deci n-am ajuns la 0,7. Dar noi, Comisia, ne bucurăm să arătăm că s-au făcut progrese frumoase în ultimii ani. Știm că este nevoie să se facă mai mult, mai ales în ceea ce privește ajutorul pentru țările care au cea mai mare nevoie. Una din principal, unul dintre principalele mesaje ale raportului care urmează să fie publicat este că trebuie să accelerăm eforturile în ceea ce privește um, uh, ajutorul, asistența pentru dezvoltare pentru țările uh, Uh, cele mai dezavantajate. Acolo suntem încă în urma angajamentelor pe care ni le-am luat. Raportul va conține indicatori și pentru fiecare angajament veți vedea uh, grafice care vă vor arăta care este situația Uniunii Europene, uh, arătând rezultatele în ceea ce privește uh, rezultatele versus angajamentele luate. Acum este prea timpuriu să vă mai dau detalii uh, cu privire la acești indicatori, pentru că raportul este în lucru, după cum spuneam. iar el conține informații cu privire la instituțiile europene și cu privire la statele membre. În momentul de față, la unii indicatori este dificil uh, de obținut uh, anumite date, pentru că unele sunt mai ușor de găsit decât altele, deci nu este ușor deocamdată să avem o perspectivă de ansamblu, însă e în lucru, după cum spuneam, și sperăm că vi-l putem prezenta în aprilie și ne vom bucura să putem discuta atunci uh, rezultatele și raportul în această comisie. Vă mulțumesc! Când va fi organizat acest forum de la New York? Între 23 și 26 aprilie. Și raportul care va fi gata, cel care va fi prezentat acolo? Intenționăm să-l terminăm până atunci până la începutul lui aprilie. Dar va, va trebui să adăugăm uh, cifrele legate de asistența oficială pentru dezvoltare pe care le vom primi abia în, uh, la mijlocul lui aprilie. Deci, raportul final va fi gata chiar înainte de forum. Așadar, vom ruga Comisia să se întoarcă după forum, pentru că ne interesează și ce se va discuta la New York, ce au spus ceilalți parteneri și vom analiza tot raportul atunci când va fi complet. Uh, trebuie să ne notăm acest lucru pentru programul de lucru. Maria, dorești să spui ceva? Da, mulțumesc foarte mult, Linda. Îi mulțumesc mult și Comisiei pentru perspectiva asupra acestui raport pe care l-am ratat pentru că era un raport foarte amplu și că nu aveam la nu avusesem la dispoziție aceste informații. După cum s-a spus, se va crea, se va contura un peisaj uh, cu Europa, cu statele membre și aștept cu mare interes să văd uh, ce tablou se va contura pentru a vedea dacă suntem uh, pe drumul cel bun pentru a atinge acest obiectiv de 0,7%. Ați vorbit de consens, un consens uh, vechi de până în 2025. Atunci a existat un uh, plan pentru statele membre pentru acest 0,7%. Acum nu mai avem niciun plan pentru că în uh, noua propunere nu mai este prevăzut. Ce veți face? Ce va face Comisia pentru ca acest obiectiv să fie atins odată pentru totdeauna? și să nu rămână doar la nivelul unor vorbe goale. Trebuie să vedem ce poziție va asuma Uniunea Europeană odată ce ve- veți prezenta raportul dumneavoastră. Și trebuie să facem o evaluare, să vedem cum putem atinge obiectivul. Trebuie să vedem în uh, cât de mare este procentul de asistență oficială pentru dezvoltare care este alocat prin instituțiile europene, atinge acel prag de 20%, să vedem cum s-a dezvoltat în ultimii 10 ani. Comisia amintit în comunicarea referitoare la CFM acest procent, că va deveni noul obiectiv, mă întreb dacă ne puteți da mai multe lămuriri, cum era prevăzut în comunicarea referitoare la CFM. După care am aflat că Uniunea luptă pentru consolidarea criteriilor în cadrul OCDE, de pildă un nou cod pentru migrație, foarte interesant, uh, țările din afara UE, precum Australia, Canada, um, Noua Zeelandă s-au uh, pronunțat împotrivă. Ce alte inițiative va lua Comisia în acest domeniu când e vorba de pildă de combinarea instrumentelor pentru a vedea dacă se calculează în totalul acelui 20% sau totalul subvențiilor pentru bunurile agricole? care sunt uh, exportate de către statele în dezvoltare, dacă aici sunt calculate tot la asistența oficială pentru dezvoltare? Okay, a lot of questions. I didn't, did anybody else wish to have the... Mai dorea cineva să ia cuvântul? Am văzut că nu mai dorește nimeni. Atunci, comisia, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Sper că nu voi uita nimic. Procentul, într-adevăr, este de aproximativ 20%, cel la care vă referați dumneavoastră. Cum se va transforma în următorii ani? bine, acest lucru depinde de valoarea următorului CFM și de eforturile făcute de statele membre, de partea lor, pentru a ajunge la 0,7%. eu cred că proporția relativă a Uniunii Europene ar trebui să scadă, dar asta în premiza în care statele membre fac eforturile necesare pentru a atinge obiectivele scontate. Dar asta, bineînțeles, dacă totul merge bine în ceea ce privește eforturile pentru a atinge cei 0,7%. Apoi, ce facem pentru a încuraja statele membre să își îndeplinească angajamentele? Cum le împingem de la spate? Facem asta cât de mult posibil, folosim fiecare oportunitate de care dispunem ca să le aducem aminte că trebuie să facă eforturi ca să ajungă la obiectivul 0,7%. Este vorba de angajamente individuale pentru fiecare stat, dar sunt și angajamente globale. Raportul programului cadru se va referi și la cifrele de ajutor oficial pentru dezvoltare. Însă, sincer să fiu, raportul acesta are un impact mai mic decât uh, cifrele OCD, Pentru că cifrele OCD sunt cifre pur și simplu, ne arată foarte clar cum stau lucrurile și noi nu putem face prin raportul nostru prea multă presiune. Noi folosim raportul OCDE ca prilej pentru discuții la Consiliu în fiecare an și există concluzii ale Consiliului care amintesc statelor membre să își îndeplinească angajamentele. În ceea ce privește migrația, într-adevăr, Uniunea Europeană a propus crearea unui cod pentru migrație, Aici nu dorim să extindem domeniul de aplicare al AOD. Dorim să crească transparența raportării. La ora actuală nu știm clar ce ajutor oficial pentru dezvoltare vizează domeniul migrației și care nu vizează acest domeniu. În nomenclatura viitoare în codul DAC, se prevede crearea unui astfel, unei astfel de categorii. Să ne asigurăm că toate cheltuielile care țin de migrație sunt marcate ca atare și atunci, în mod transparent, le vom putea contoriza. Dar la ora actuală însă nu dorim să lărgim domeniul de aplicare al AOD pentru a include și cheltuielile neacoperite la ora actuală. Mixarea. Aici probabil vă referiți la discuțiile care vizează instrumentele din sectorul privat. Da, aici se lucrează de mai multă vreme la schimbarea regulilor de raportare pentru mixare, pentru blending. S-au schimbat regulile pentru sectorul public, dar nu și pentru sectorul privat, pentru că nu s-a ajuns la un acord cu privire la o soluție. Obiectivul este să desemnăm un echivalent, un echivalent de granturi pentru blending, pentru mixare. La ora actuală, împrumuturile sunt raportate pe bază de numerar. sunt uh, considerate AOD când se dau și sunt considerate uh, pe minus când sunt replătite. Deci, per total, rezultatul principal este 0. Majoritatea membrilor DA consideră că atunci când există concesie, există un element de grant în împrumuturi și acesta ar trebui să fie număr, considerat drept AOD, pentru că atunci există uh, mai multe stimulente pentru a face mixare. Dar la ultima întâlnire la nivel înalt uh, acestui grup, uh, discuțiile au eșuat pentru că nu s-a ajuns la un acord și ele vor continua. În ceea ce privește sub, subvențiile pentru produsele agricole, eu nu văd aici lucrurile la fel. Aici scopul nu este să, nu este să fie ajutor oficial de dezvoltare. Chiar se face legătura cu discuțiile de la DAC pe marginea investițiilor din sectorul privat, instrumentul din sectorul privat. Bine, mulțumesc, Eli Schlein. Și după aceea și Maria mai dorește să ia cuvântul. Mulțumesc. Scuze pentru întârziere, este o zi foarte, foarte plină. Am câteva comentarii. Știu că Heidi a spus deja că la ultima întâlnire a grupul de lucru pentru migrație și dezvoltare am discutat despre aceste chestiuni și avem anumite îngrijorări. Ați spus și dumneavoastră, nu există intenția de a crește domeniul de eligibilitate. Și noi împărtășim acest obiectiv al dumneavoastră, să fie mai multă claritate în uh, domeniul cheltuielilor care se execută pentru migrație. Însă, dacă ne uităm la situația actuală, la ce se întâmplă deja, anumite activități sunt la limită. Unele dintre aceste activități nu pot fi considerate proiecte veritabile de mediu. Și atunci, pe noi, ce ne îngrijorează? Dacă e să apară un nou criteriu, atunci el trebuie să fie formulat în așa fel încât să nu permitem cheltuieli pentru dezvoltare care contravin obiectivelor generale de dezvoltare. Pe de altă parte, știm că există și o problemă cu ajutorul care este utilizat în uh, domenii netradiționale. De exemplu, când discutăm despre împrumuturi, sau când discutăm despre așa numitul ajutor uh, TIDE. Uh, îmi cer scuze, ajutorul uh, legat, condiționat. Vreau să vă menționez câteva informații, câteva date. În ultimii ani am constatat că a crescut mult mai mult ajutorul pentru a dezvoltare în domeniul păcii și securității, mai mult decât în celelalte domenii. Deci există un risc că mai mulți bani nu vor avea un impact clar dacă acești bani sunt utilizați în mod greșit în aceste proiecte aflate la limită și în situații dificile de monitorizat pentru noi. Așadar, trebuie să vedem lucrurile și din această prismă și dacă continuăm tot așa, dacă nu contabilizăm această parte a cheltuielilor, atunci Uniunea Europeană nu va putea să acopere această lacună până la 0,7 până în anul obiectiv. Promisiunea care a fost făcută acum 50 de ani ne va pune bețe în roate. Așadar, nu putem lega costurile donatorilor cu împrumuturile din țările în dezvoltare, pentru că nivelul de, cheltuia, de cheltuieli pentru țările cel mai puțin dezvoltate este și el o problemă. Aceste țări primesc din ce în ce mai, puțin, uh, mai puține fonduri din bugetul nostru pentru ajutor. De exemplu, fondul uh, fiduciar pentru Africa are anumite probleme. Există temeri că prin aceste fonduri majoritatea fondurilor merg înspre acele țări care oricum au legături cu Europa, riscăm în acest fel să uităm complet, să lăsăm pe din afară acele țări care au nevoie de sprijin, poate chiar mai mult decât, atât, decât acest sprijin. Acestea sunt temerile noastre. Sperăm ca statele membre să nu își uite răspuns, răspunderea. Discutam cu domnul Steiner la începutul întâlnirii acestei comisii. Spuneam că dacă Europa nu va lua un rol fruntaș în aplicarea ODD-ului, atunci cine o va face? Suntem uh, îngrijorați uh, de lumea în continuă schimbare și de actorii de amploare care se îndepărtează tot mai mult uh, și iată de ce sperăm un, să vedem un angajament clar din partea UE. Maria, doreai să revii? Da, doream să revin pentru că nu sunt pe deplin de acord cu răspunsul dumneavoastră și aș dori să clarific uh, ideea cu subvențiile agricole. Nu sunt pe deplin de acord atunci când spuneți nou că noul cod al Centrului pentru Asistență pentru Dezvoltare este uh, aplicat este adaptat și la exporturi, pentru că noi am vorbit și de um, adaptarea la acei returnanți uh, care nu re- sunt uh, revin în patrie voluntar. E o diluare, aș spune eu. E vorba în principal de transparență. După care, întrebarea mea era dacă inițiativa a venit, dacă comisia a venit cu inițiative suplimentare uh, în ceea ce privește blending, ați dat un răspuns? Există dezbateri care au eșuat la ora actuală, iar în ceea ce privește subvențiile agricole era o idee din partea mea. Dacă tot diluăm uh, inițiativele, putem uh, lungi lista la nesfârșit. Nu așteptam, sincer, un răspuns, însă răspunsul de care aveam nevoie l-am primit uh, de îndată, iar cu primul răspuns oricum nu sunt de acord. Ok. Uh, Mulțumesc. Comisia mai adaugă, mai are ceva de adăugat sau la observațiile lui Eli Schlein, o parte din aceste lucruri au fost deja oricum uh, discutate, punctate în prezentarea dumneavoastră. Uh, thank you. I believe that... Mulțumesc. Cred că există o neînțelegere în ceea ce privește propunerile Comisiei față de acest cod al migrației. Din câte știu eu, Comisia nu a propus uh, includerea costurilor privind uh, repatrierea celor voluntari care nu doresc să revină. Se vorbește de acoperirea costurilor deplasării refugiaților din țările dezvoltate donatoare în spre țările lor de origine și spre alte țări dezvoltate atunci când refugiații doresc acest lucru. Acesta este normal și nu am propus uh, relocarea se bazează doar la pe principiul uh, dorințe refugiaților de a face acest lucru. Și încă o dată e uh, vorba de repatriere dintr-o țară donatoare înspre țara de origine în mod voluntar. Acum, în ceea ce privește celelalte puncte o parte din cheltuieli intră la ora actuală în definiția asistenței pentru dezvoltare și uh, există într-adevăr o idee ca acest ajutor să fie uh, inclus în uh, definiția unui ajutor uh, condiționat, uh, ajutorul condiționat a făcut întotdeauna parte din uh, principiul asistenței pentru dezvoltare și este răspunsător de eficacitatea ajutorii pentru, dezvoltări, pentru dezvoltare. Știm că joacă un rol important. Este un ajutor uh, care intră și ajutorul condiționat la ajutor pentru dezvoltare. Încercăm să punem în aplicare principiul agendei de la Adis, principiu care afirmă că asistența pentru dezvoltare nu poate ajuta în sine țările să dezvoltare. Trebuie să folosim um, ajut, asistența pentru dezvoltare drept un catalizator pentru a găsi alte resurse. Trebuie să folosim asistența pentru a mobiliza alte resurse, mai ales din sectorul privat. Există o adevărată logică în aceste împrumuturi care intră, care se încadrează aici. Acum, în ceea ce privește donatorii, au fost de ani bun în, încadrați în definiția asistenței pentru dezvoltare, iar valul migratoriu din ultimii ani a contribuit la sporirea asistenței pentru dezvoltare. În 2016 costurile s-au ridicat la sau costurile pentru refugiați au presupus o majorare cu 25% asistenței pentru dezvoltare în totalul ei. Costurile uh, pentru donatori sunt acceptate doar timp de un an drept uh, asistență pentru dezvoltare din 2017. Uh, sperăm că costurile presupuse de refugiați vor scădea, deși țările membre vor continua să plătească pentru găzduirea refugiaților. Sperăm ca aceste costuri să scadă. Ele vor scădea și pentru 2017, să vedem în ce măsură. într-adevăr, în ceea ce privește asistența de dezvoltare pentru țările cele mai puțin dezvoltate, e un domeniu spre care vom continua să mai lucrăm. Da, cred că ai cam răspuns. Acum foarte subțint, da cuvântul lui Charles. Pentru... Doamna Schlein, doresc să vă mulțumesc uh, pentru răspuns și doresc să vă spun că nu discutăm la ora actuală propunerea comisiei, ci contestăm ideea că uh, costurile presupuse de refugiați ar putea fi considerate asistență pentru dezvoltare. Vorbeați de date agregate la nivel european, însă pentru anumite țări, de pildă țara mea, Italia. Situația merge pe drumul greșit. Vă spuneam că la ora actuală în Italia ne aflăm la 0,26 iar dacă eliminăm costurile presupuse de refugiați, înseamnă 0,20. Pentru anumite țări, diferența e una semnificativă și considerăm că nu e drept. Nu acesta este obiectivul asistenței pentru dezvoltare. Și Uniunea Europeană ar putea adopta criterii mai stricte, cel puțin pentru a vedea cât uh, de reale sunt uh, efectele pentru dezvoltarea ale acestor fonduri, pentru că noi cel puțin nu le constatăm, nu le putem observa. Firește, e greu pentru că nu sunt regulile comisiei, sunt reguli OCDE ale, comis- ale Comitetului pentru Asistență pentru Dezvoltare. Charles a venit uh, târziu, Da, mulțumesc. Discutăm despre un eveniment anunțat cu surle și drâmbețe, dar care nu s-a concretizat niciodată. Comisia a făcut ce a stat în putință pentru a încerca să dea un imbol statelor membre. Mulțumim Comisiei, însă nu Comisia ar trebui să fie prezentă astăzi și statele membre. Statele membre ar trebui să fie cele care să ne dea explicații astăzi de ce nu reușesc să, să îndeplinească obiectivele ele, să ne spună de ce nu și-au respectat promisiunile, pentru că ele au făcut, eh, aceste promisiuni au făcut în urmă cu 2 ani promisiunea de 0,7% la Addis Abeba, au făcut la această promisiune și cu 15 ani înainte. Nu e practic uh, un cimitir al promisiunilor uh, uitate și abandonate. Promisiunile acestea sunt făcute, după care nu sunt respectate, după care sunt făcute încă o dată. Așa s-a întâmplat în 2000, în 2015 și se face mereu cu o perspectivă de 15 ani. Probabil uh, aceste promisiuni vor uh, fi încă o dată făcute în 2030 statele membre care au făcut aceste promisiuni înainte de Addis Abeba, care avea un prag de 0,4%, care nu a făcut nimic în plus, nu vor ajunge niciodată să atingă în 2030 pragul de, de 0,7%, pentru că ar trebui să-și sporează, să-și majoreze cu 0,02% asistența pentru dezvoltare. Dacă nu procedăm în mod linear, nu facem nimic. Cred că trebuie să uh, ne aliniem Parlamentul și Comisia pentru a veni cu o inițiativă ceva mai uh, solidă. Nu știu ce formă va lua raportul, dar cu siguranță va fi dezamăgitor. Și cred că trebuie să ne gândim uh, la o strategie pentru a nu mai fi uh, păcăliți. Mulțumesc, Charles. Cred că putem uh, discuta la coordonator dacă ai vreo propunere. Comisia mai are ceva de adăugat? Cred că nu. Oricum i-am spus lui Eli că nu e în mâna comisiei normele DAC nu depind de comisie. Trebuie să facem uh, lobby la guvernele noastre și multe lucruri uh, din cele spuse de Charles sunt adevărate, referitor la guvernele noastre. Acolo trebuie să facem presiuni și acolo trebuie să încercăm să amplificăm uh, Charles Görans. Da, Dar cred că trebuie să nu mai fim naivi și să nu mai ne așteptăm ca aceste promisiuni să fie respectate. Știm că nu vor fi împlinite niciodată. Singurul care ar fi putut îndeplini acest obiectiv a fost Regatul Unit, dar pentru că și-a luat un angajament consfințit de lege, trebuie să uh, facem un efort mai solid uh, și să ne luăm un angajament în fața parlament parlamentelor alese și aici. Da, vom aștepta să vină parlament, colegii din Parlamentele Naționale. Da, mulțumesc foarte mult. Suntem de acord, vom reveni la acest punct după întâlnirea de la New York și putem discuta la coordonatori uh, despre un mecanism care să ne permită să continuăm să exercităm presiune. Acum, dragi colegi, putem trece la ultimul punct de pe ordinea de zi pentru ziua de astăzi, punctul 22, întrebări. Avem două întrebări. Prima din partea mea, la adresa comisiei, nu am să citesc întrebarea, dar am să vă spun la ce se referă. E uh, o monitorizare a drepturilor omului. Uh, Human Rights Watch a realizat un raport referitor la Tanzania și se referă la inițiativa luată de președintele Tanzaniei și anume ca fetele și tinerele însărcinate să fie alungate, să li se interzică uh, urmărirea, urmarea unor cursuri la uh, liceu sau la universități. Mă întreb dacă comisia e la curent și dacă da, dacă a purtat o discuție cu autoritățile din Tanzania în acest sens. Mi se pare nedrept să scoatem fetele din școală pentru că sunt însărcinate sau un copil. Nu am nume, dar vă rog, prezentați-vă, nu am numele dumneavoastră. Bună seara! Mă numesc uh, Michel Labeu, sunt uh, asistenta, uh, sunt vicedirectoarea Departamentului pentru Africa. Vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Comisia Europeană este cu, la curent cu raportul Human Rights Watch, care a fost comunicat comisarului Mimița pe 30 ianuarie. Începând de anul trecut, Uniunea Europeană, prin delegația sa de la Dar el Salam, a urmărit îndeaproape declarațiile autorităților din Tanzania referitoare la mamele tinere. Uniunea Europeană este îngrijorată privind această situație și în Tanzania, în 2017, comisarul Mimița în sine a abordat acest subiect direct cu Augustin Mahia, ministrul de externe al Tanzaniei, cât și cu reprezentanții societății civile. Acest subiect a fost readus în discuție în dialogul uh, Uh, din 2017, din decembrie, în cadrul articolului 8 al dialogului de la Cotonou cu ministrul de afaceri externe. Subiect reluat în cadrul unor întâlniri ulterioare, formale și informale, cu autoritățile din Tanzania, atât la nivel uh, al oficialilor, cât și la nivel politic. Reprezentanții Uniunii Europene și-au exprimat de asemenea îngrijorarea în această privință în cadrul unor evenimente publice de pildă evenimente organizate pentru a combate mutilarea genitală feminină, cât și în cadrul întâlnirilor cu reprezentanții asociațiilor de presă. 27% din tinerele femei din Tanzania sunt însărcinate sau au copii. Iată de ce Tanzania are cea mai mare, una din cele mai mari rate ale fertilității de pe glob. Trebuie. Comisia Europeană și-a luat angajamentul de a aborda principalele cauze care stau la baza sarcinilor în rândul uh, tinerelor, uh, căsătoriilor, în rândul copiilor. Având în vedere actuala inițiativă, discutăm despre o componentă de uh, pregătire vocațională. Având în vedere de asemenea amploarea și importanța subiectului, se prevede majorarea cu 5 milioane milioane de euro um, um, anvelopei pentru Tanzania pentru a um, sprijini educația tinerilor și fetelor. Următoarea cerere de oferte din partea societății civile va aborda educația tinerilor, tinerelor și mamelor tinere. Tanzania este una din țările care beneficiază de sprijinul uh, din partea programului UNFPA, care s-a ridicat la aproape 30 de milioane de euro. Tinerele sunt uh, un grup țint al acestui program. E nevoie de încurajarea planificării familiale pentru a aborda nevoile specifice în cadrul acestui grup. În 2018, delegația UE va acordat o mai multă atenție dimensiunii de gen și încadrării acesteia în politicile uh, luate de guvernul Tanzaniei și impactul pe care avea asupra deciziei luate de acest guvern privind mamele tinere. Așadar, toate aceste puncte sunt abordate de UE, atât în cadrul anvelopelor geografice, cât și în cadrul programelor specifice. Există programe punctuale um, derulate de ONG-uri privind combaterea mutilării genitale uh, și sunt în curs în majoritatea regiunilor din Tanzania. Uniunea Europeană și Tanzania cooperează în multe domenii privind, de pildă, agricultura și facem eforturi pentru a încuraja protejarea drepturilor femeilor prin intermediul unui program adoptat de Comisia în 2017. Vă împărtășim așadar îngrijorările și este un aspect uh, analizat îndeaproape de comisie. Mulțumesc. Nu mai am nicio întrebare, a fost foarte clar și mă bucur că ați luat problema în serios. Am o întrebare legată totuși de aceste proiecte și programe pe care le-ați descris. Uh, s-a stabilit, uh, să zicem, un scenariu, un reper pentru problemele pe care le au aceste adolescente. Uh, se măsoară în timp problemele pe care au, le au în urma exmatriculării, pentru că ne lipsește acest factor timp din monitorizările noastre. Getting access to family planning, etc., etc. Se știe câte femei au acces la planningul familial, um, cum scade rata sarcinilor în urma accesului acestuia. Ei bine, știm doar procentajul, care este enorm nu avem o urmărire consolidată a indicatorilor pe care îi menționați dumneavoastră. Dar cu siguranță trebuie analizați acest indicator mai îndeaproape pentru a avea o privire de ansamblu în timp cu privire la rezultatele măsurilor noastre. Da, și atunci vom ști ce intervenții funcționează cel mai bine. Putem încerca diferite abordări pentru a vedea care dintre ele dau rezultate în diferite domenii. Mulțumesc foarte mult! Avem și o a doua întrebare din partea doamnei Maria Hoibuch care se referă la o reuniune cu fundațiile. 19 martie va fi organizată de DG DevCo cu fund fundațiile din domeniul dezvoltării. Cred că este vorba despre fundații uh, filantropice. Nu știu cine răspunde în numele comisiei. Vă rog, aveți cuvântul. Rosario Bento, sunt șef de unitate pentru societatea civilă și fundații. Mulțumesc în primul rând pentru întrebarea și interesul pentru angajamentele comisiei. Noi recunoaștem importanța acestor fundații în promovarea dezvoltării. Ele sunt catalizatori, finanțează dezvoltare, uh, uh, oferă servicii și promovează democrația și educația civică. Au apărut mai multe modele, printre ele uh, fundații politice, private, bazate pe comunități, Dorința este de a îndeplini ODD-urile, astfel noi explorăm noi metode de a coopera cu aceste fundații care acționează în domeniul dezvoltării și uh, dorim să promovăm dialogul între, funda- între fundații și alți uh, actori interesați. Prima astfel de reuniune a adus împreună statele membre care discută și ele metodele de a colabora cu fundațiile și de a face schimb de bune practici. Uh, am cerut această reuniune din martie pentru a vedea care este plus valoarea cooperării cu fundațiile și pentru a avea un uh, ajutor mai eficace în țările partenere. Uh, dorim să atragem parteneri și rețele de la nivel local. Comisia va invita și alți actori cheie în domeniul cooperării cu fundațiile, de exemplu OCDE sau PNUD, pentru a folosi experiența lor. Vom discuta și despre motivele uh, cooperării și rezultatele pe care le putem avea, ținând cont de uh, proiectele deja existente și rolul UE. Dorim să identificăm domenii în care putem colabora și să identificăm următorii pași concreți. Această reuniune va fi primul pas într-o strategie uh, mai țintită uh, pentru alinierea uh, eforturilor părților interesate în domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră, însă nu știu ceilalți ce părere au, dar nu știu care sunt fundațiile care vor fi invitate. Nu ați numit aceste fundații, ci ați spus doar ce tip de fundație va fi invitat. Eu aș vrea să știu și poate mulți colegi de asemenea despre ce fundație e vorba. Thanks, for, the question. Vă mulțumesc pentru întrebare. Pot să vă enumerez aceste fundații? Nu pot să vi le enumerez, pot, enumerez, pot doar să vă spun că sunt fund, uh, relații care acționează în societatea civilă, rețele, îmi cer scuze, uh, și este vorba, printre altele, de uh, Wings, Aid Foundation, Fondul Global pentru Fundațiile Comunitare, rețele de donatori din Europa, uh, Centrul European pentru Fundații, um, rețeaua europeană a fundațiilor politice, rețeaua fundațiilor europene, Asociația este Africană a Donatorilor de Granturi, Rețeaua Filantropică Africană, Fundația Arabă, Forumul Fundațiilor Arabe, rețelele iberoamericane de fundații comunitare, rețeaua filantropică a companiilor asiatice, Open Society, Grandmakers East Forum și, după cum am spus, PNUD și OCDE. Maria, ești satisfăcută, Maria? Bine, mulțumesc foarte mult pentru informații. Am terminat și cu întrebările, trecem la diverse, punctul 23. Nu am fost anunțată că ar fi de introdus ceva la diverse. Următoarea reuniune va avea loc uh, în 27 februarie va fi o audiere comună cu Agri, sper că veți fi acolo, pentru că cei de la Agri nu prea au vrut să țină această reuniune comună. Eu nu pot să vin, dar sper că veți veni uh, voi și că va trimite fiecare grup cel puțin un membru. În 6 martie, o reuniune foarte importantă la ora 8.30 dimineața, reuniune extraordinară cu comisarul Mimița în cadrul dialogului structurat și următoarea reuniune de comisie 19-20 martie. Suntem aici de la două și jumătate, am terminat la șase și un sfert. Le mulțumim uh, interpreților, spune doamna președinte cu amabilitate și noi mulțumim. O zi bună!